Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons quelques minutes de retard. Bună ziua, începem uh, reuniunea. Avem câteva minute întârziere. Îmi cer scuze. Uh, trebuie să ne bucurăm de vremea bună cu care suntem întâmpinați la Bruxelles. Vă propun să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, considerăm această ordine de zi adoptată. În ceea ce privește anunțurile președintelui, la Cobu News aveți limbile disponibile. La fel ca toate reuniunile noastre, această ședință va fi transmisă pe internet, pe web streaming. Aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu delegația comună pe care am avut-o în Israel și Palestina, împreună cu comisiile AFET și DV. Aș dori să vă informez că am adoptat săptămâna trecută în plenul Parlamentului o rezoluție cu privire la situația din teritoriile palestiniene, mai ales în fâșia Gaza, în urma incidentelor grave care au survenit după delegația noastră acolo în 5 uh, iulie de la ora 19 la 8 și jumătate. Vom confirma sala mai târziu. Cele trei comisii vor avea o reuniune comună la care îl uh, invităm pe domnul John Ging, uh, directorul UNRWA, organismul specializat al ONU, care are cartierul general la Gaza, cu care ne-am întâlnit și cu ocazia vizitei noastre la fața locului, o persoană extraordinară, eminentă și care ne va ajuta să facem un bilanț al situației, cu precizia că UNRWA gerează, gestionează o parte din creditele pe care Uniunea Europeană le alocă procesului de pace israelo-palestinian. Pe de altă parte, în 13-14 iulie, în principiu, în 13 iulie după masa, vom avea un schimb de vederi uh, în Comisia de Bugete cu domnul Salam Fayad, primul ministru al autorității palestiniene, o personalitate cu care ne-am întâlnit la fața locului și cu care vom face o evaluare a nevoilor autorității palestiniene, a situației politice și, bineînțeles, și a condițiilor în care creditele sunt uh, gestionate. Referitor la punctul 4, comunicările președintelui, politica de coeziune, raportorul nostru specializat, o persoană foarte dinamică, domnul Godmanis, care nu este uh, în sală pentru că aduce tușa finală raportului său, a pregătit grafice cu privire la ultimile date privind aplicarea politicii de coeziune și aceste grafice figurează la dosarul, da, dosarul cu numărul 22. În ceea ce privește executarea bugetului 2010, aș dori să vă informez că am primit ultimile date privind executarea bugetului 2010, datează uh, din 8 iunie, care aceste date figurează și pe site-ul Parlamentului, la referința precizată în Cobu News. Și, în fine, am primit un nou buget rectificativ din 2010 cu privire la nevoile de credite pentru funcționarea Serviciului pentru Acțiune Externă. E vorba de bugetul rectificativ 2010 numărul 6. Mai avem și altele care sunt în curs de pregătire și va trebui ca după aceea, la reuniunea coordonatorilor, să ne punem de acord cu privire la atribuirea raportului pentru acest uh, buget rectificativ. Iată referitor la comunicările președintelui. Ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 27-28 aprilie 2010, care va fost trimis. Dacă nu există obiecții până la sfârșitul reuniunii, considerăm acest uh, proces verbal adoptat. Putem acum să trecem la punctul 4, În ceea ce privește poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2011, deci e vorba de poziția noastră, raportarea noastră, Sidonia a întocmit un document de lucru pe care ni-l va prezenta în următoarele clipe. Sidonia, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest document de lucru a fost, uh, e unul dintre multele documente pe care le-am uh, pregătit pentru a vă prezenta mai bine bugetul 2011. Szczegółowo na zagadnienie finanțe. Scopul acestui document este să analizeze în amănunțire pregătirea uh, uh, programelor cu privire la tineret din bugetul european. Probabil că v-ați dat seama că programele europene în ceea ce privește mobilitatea tinerilor și uh, formarea și educarea sunt uh, foarte importante pentru mine și cu mare plăcere am constatat că mă bucur și de sprijinul dumneavoastră la plenara din luna martie o plenară la care am discutat prioritățile în domeniul tineretului și al uh, uh, educării. Și aș dori să continui activitatea mea în această direcție. Programele pentru tineret vor face obiectul negocierilor din luna iunie și în acest document de lucru mi-am propus să analizez în amănunțime, din punct de vedere tehnic, ce se întâmplă la nivel european, în europeană, în ceea ce privește finanțarea programelor de mobilitate, a programelor de educare, de formare și a programelor pentru tineri în general. Acest document a fost întocmit într-o primă fază în limba engleză. Din câte am înțeles, capacitățile de traducere la dispoziția noastră sunt destul de limitate, deci aș dori să vă prezint scuzele mele pentru faptul că nu vă pot furniza documentul de lucru în limbile dumneavoastră. Sper însă că putem coopera și pe marginea acestui document în limba engleză. Aș dori acum să vă prezint în mare acest document. Acest uh, document e împărțit în, prime, în două grupuri. În primul rând, finanțarea programelor pentru tineri, finanțarea directă și apoi finanțarea indirectă a programelor pentru tineri. În ceea ce privește finanțarea directă, instrumentele de finanțare directă. Avem lifelong learning, programul de învățare continuă. E vorba de o linie bugetară foarte mare, foarte importantă, care va fi uh, folosită pentru a finanța programe de educare pe sectoare, de exemplu programele Comenius, Erasmus, un program care se referă la uh, studiile superioare, apoi Leonardo da Vinci, da Vinci uh, pregătire profesională, uh, dar și uh, programul Grundvik, care vizează pregătirea adulților. Și mai avem și alte programe, programul Jean Monnet și programe orizontale, de exemplu, uh, legate de uh, formarea dascărilor, trimiterea lor în străinătate, dar și predarea limbilor străine. După cum puteți constata, e vorba de o linie bugetară destul de diversă, care acoperă nu numai programele pentru tineri, dar și alte aspecte. pe care eu uh, le-aș pune sub umbrela mobilitatea uh, tinerilor și mobilitatea în domeniul formării. Un alt program în această categorie, Erasmus Mundus, care vizează sprijinirea și formarea în străinătate, în țările terțe, și apoi uh, un alt program, Tineretul în Mișcare. E un program care are o finanțare mai redusă, menit să sprijine uh, educarea mod, uh, form, formele de formare neoficiale pentru a construi o uh, societate civilă modernă. Un alt program folosit pentru finanțarea tineretului, uh, educării tineretului face parte din uh, programul cadru de cercetare cu numărul 7, așa numitul programul People pentru mobilitatea cercetătorilor. În ceea ce privește instrumentele bugetare care sprijină în mod indirect tineretul. Avem programul PROGRAS, EURES, Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regională, dar și, dar și alte programe de acțiune care au ca scop finanțarea fermierilor tineri, de exemplu, de la liniile 1A și 1B din secțiunea a doua a bugetului. Aceste programe au fost uh, descrise în amănunțime în documentul de lucru, deci uh, nu o să vă răpesc prea mult uh, timp atenția, nu o să intru în detalii. Am descris și evoluția acestor programe, dar și nivelul de implementare, care e destul de mare, aproape total constatăm într-adevăr un uh, nivel ridicat de implementare al acestor programe. Educarea, tineretul și mobilitatea, acest domeniu uh, este finanțat și din alte instrumente, de la secțiunea 2, de exemplu, titlul 5, Politica Agricolă Comună. Însă, în documentul meu am uh, descris și agențiile care se ocupă de implementarea acțiunilor legate de mobilitate și formare. E vorba de Agenția pentru uh, Pregătirea Profesională, dar și Fundația uh, Europeană privind pregătirea profesională. E vorba de agenții descentralizate. și am uh, uh scris uh, și câteva documente cu privire la agențiile executive. În acest document de lucru subliniez și faptul că um, agenda UE 2020 uh, se axează foarte mult pe tineret. De fapt, uh, în această strategie, tineretul reprezintă o adevărată prioritate. Iar în documentul meu de lucru am uh, evidențiat un program foarte important din acest punct de vedere, Tineretul în Mișcare. Una dintre prioritățile noastre, una dintre ideile pentru negocierile care vor avea loc în luna iunie, ar fi să discutăm consecințele bugetare ale inițiativelor uh, prioritare din strategia UE 2020. Pentru a conchide, aș dori să repet ce am spus înainte, respectiv că programele legate de mobilitatea tinerilor și a programele din domeniul educației generează uh, valoare adăugată europeană foarte mare și aceste programe îi ajută pe tineri, dar și pe adulți să dobândească o experiență europeană foarte prețioasă, de exemplu, să uh, călătorească peste hotare în alte state membre. Și e adevărat că toate aceste programe generează, așa cum spuneam, o plus valoare europeană foarte mare. Aceste programe sunt și foarte eficiente din punct de vedere bugetar, pentru că cu bani uh, puțini uh, putem să ajutăm o categorie mare de populație. E vorba de persoane uh, foarte active, de persoane dinamice, care se implică, de exemplu, în mișcarea uh, cercetașilor și prin aceste tipuri de activitate socială uh, dobândesc o experiență europeană foarte importantă. Dacă aveți comentarii sau întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mersi, Sidonia. Merci pour ce document. Mulțumesc, Sidonia, mulțumesc pentru acest document foarte interesant. Într-adevăr, pentru prima dată s-a încercat uh, includerea în același document a tuturor procedurilor bugetare, linii și programe consacrate tineretului în sens larg, dintr-un punct de vedere sau dintr-altul. După cum a spus și raportoarea noastră, acest program corespunde perfect ideilor Agendei 2020, care a fost adoptată de ultimul Consiliu European și, de asemenea, și cu rezoluția pe care a adoptată Parlamentul European săptămâna trecută în legătură cu Agenda 2020. În ceea ce privește obiectivitatea, se ține cont de populația de vârstă activă, de tineri, și de faptul că 40% dintre tineri ar trebui să ajungă la un nivel de educație corespunzând unei diplome de învățământ superior sau uh, superior sau de nivel mai ridicat. Dacă îmi permiteți, aș adăuga o observație despre experiența mea personală. Vineri, în circunscripția mea de la Bordeaux, am găzduit o reuniune uh, a uh, liderilor, producătorilor francezi și germani de la așa numitele camere de meserii, care reprezintă pe meșteșugarii din Franța și din Germania care au încercat să elaboreze proceduri în comun. În 11 din 27 state membre, meșteșugarii au un statut recunoscut prin lege și o organizare oficială, tocmai pentru a gestiona meseriile artizanale. Așa se întâmplă și în Germania și în Franța. Am constatat că un program ca programul Leonardo, care este echivalentul pentru meșteșugari al programului Erasmus pentru studenți, deci Leonardo funcționează mult mai slab. Rezultatele cantitative sunt mult mai mici decât cele ale programului Erasmus. În cazul franco-german s-a găsit o altă soluție care permite schimburi de 20 până la 30 de mii de meșteșugari în fiecare an. Deci tineri francezi care merg să învețe în Germania și invers. Printr-un uh, organism care există de 40 de ani și se numește Organismul Franco-German pentru Tineret. V-am spus acest lucru ca să vă dau un exemplu. Iată că, în acest caz specific, francezii și germanii au găsit un sistem care permite schimburi limitate la aceste două țări. Însă rezultatele acestor schimburi ne uh, pot uh, împinge să credem că dacă găsim mijloacele pentru astfel de sisteme, dezvoltând uh, programul Leonardo la toate cele 27 de state membre, va fi foarte util pentru tinerii noștri și pentru realizarea obiectivelor uh, Agendei 2020, pentru a pune în practică prioritatea politică propusă de raportorul nostru cu sprijinul întregului Parlament care a adoptat mandatul de negociere săptămâna trecută pentru precizări în bugetul 2011. Doamna Carvalho a cerut să ia cuvântul. Vă rog. Thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe Sidonia pentru acest document foarte important. Este extrem de util să uh, găsim într-un singur document informații despre uh, probleme împrăștiate pe la mai multe direcții generale și agenții. Am un comentariu și o întrebare. Comentariul este următorul. Există un domeniu în care trebuie să facem eforturi suplimentare și anume trecerea de la sistemele de învățământ la piața de muncă. Fondul Social European se ocupă de această chestiune, dar numai pentru regiunile mai puțin favorizate. Deci nu avem un program european în acest sens. Există o fază pilot, Erasmus pentru tinerii întreprinzători, și cred că trebuie să susținem acest program pentru ca el să devină un program permanent în viitor. Însă nu cred că acest lucru se menționează în documentul colegei noastre. Și am și o întrebare care se referă la uh, anumite programe care sunt dedicate tinerilor, dar și persoanelor mai în vârstă. În Fondul Social European există acțiuni pentru tineri, dar și pentru persoane de peste 35 de ani. Este ușor în linia bugetară să se separe aceste lucruri? S-ar putea face pentru că altfel va, se va crea impresia că există o finanțare mai mare decât cea care este de fapt disponibilă. Pentru că o parte din acești bani sunt pentru burse pentru întoarcerea după o, un stadiu în străinătate. E important să se separe liniile din acest program care sunt pentru tineret de cele care nu sunt pentru tineret. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Salvador! Muy brevemente, presidente, para felicitar a nuestra reporter por este. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să-l felicit pe raportorul nostru în legătură cu acest document. Să o felicit pe doamna raportor. Lăsând la o parte valoarea sa academică, este foarte util pentru că um, conține o muncă de cercetare care ne permite clar să vedem toate liniile care, într-un fel sau altul, au un impact asupra diferitelor politici legate de tineret ale Uniunii Europene. Sigur că acestea sunt liniile bugetare care vor trebui modificate pentru a corespunde cu mandatul de negociere care i-a fost acordat Sidoniei pentru trilogul din 30 iunie și sigur că uh, vom mai depune amendamente și în septembrie. Mă uimește legătura pe care o face raportoarea între politica pentru tineret, președintele întrerupe. Sunt probleme de traducere. I'm sorry. I'm... Se pare că sunt. Uh, Hungarian? ok, să marche. Hungarian is working? Merge și limba maghiară? Intervenție fără microfon. Salvador is understandable. Pe Salvador îl înțelegem în orice limbă, spune președintele. Dar haide, mai încearcă o dată, Salvador, te rog. Nu știu dacă am să reușesc să vorbesc direct în maghiară, dar uh, nu am să încerc acum, voi încerca în spaniolă să continu și sper să mă înțelegeți. Spuneam, deci, că sunt uimit de legătura făcută de uh, uh, raportoarea noastră între mm, Agenda UE 2020 și politica pentru tineret. Pentru că uh, există o inițiativă dedicată tineretului care circulă, nu tineretului în general. Și uh, s-a mai referit și la încă trei inițiative specifice în care este inclusă și politica pentru tineret. Așadar, când Sidonia răspunde, va răspunde întrebărilor colegilor, am să rog să și specifice în ce măsură uh, alte inițiative, de exemplu Agenda Digitală pentru Europa sau Uniunea Inovației, sunt legate de programele pentru tineret. Mulțumesc! Mulțumesc, Salvador! Helga Trüppel. Thank you very much, uh, sir. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte de acord cu Sidonia și vin și eu pentru a argumenta că este absolut necesar să investim mai mult în tineret, educație și cercetare, asta atât la nivel național cât și la nivel european. Am inițiat dezbaterea privind strategia UE 2020 și, din câte am înțeles noi, uh, cei din Parlament, învățarea pe tot parcursul vieții, mobilitatea tineretului și cercetarea ar trebui să reprezinte unul din pilonii agendei UE 2020. Aș dori să sprijin și eu această abordare, mai ales pentru că dacă ne uităm la rata ocupării forței de muncă la nivel european, atunci vom constata că avem o mare problemă. Asta în special cu persoanele mai puțin educate. Deci avem nevoie de mai multă educație la nivel superior din cauza dezvoltării pieței, din cauza dezvoltării tehnologice și așa mai departe. Trebuie să facem mai multe pentru educație, să ne concentrăm de timpuriu pe copii pentru a le oferi mai multe oportunități. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că învățarea pe tot parcursul vieții face parte din viața noastră a tuturora. Din câte am înțeles eu, Sidonia, um, noțiunea de tineret nu trebuie limitată doar la cei într-adevăr foarte tineri, ci la, trebuie să ne gândim că mereu în viață trebuie să începi să înveți lucruri noi. Aceasta, aceasta este abordarea și cred că este cea corectă. De aceea trebuie să subliniem care sunt noile provocări, noile cerințe ale pieței. A investi mai mult în educație înseamnă a investi în competitivitate europeană. Aș dori să mă refer la conferința comună cu parlamentarii naționali. Domnule președinte, dumneavoastră ați spus că avem nevoie de o cooperare strânsă în materie de aceste probleme pentru a avea o situație favorabilă tuturor părților implicate, adică parlamentele naționale și bugetul acestora și bugetul european. E bine, acum, în ceea ce privește Europa 2020 și bugetul actual, este extrem de important să clarificăm la Consiliu și la Parlamentele Naționale că pentru a avea succes ar trebui să ajungem la un interes comun se spune că statele membre trebuie să intervină 3%, să investească 3% din bugetele naționale în educație, deocamdată însă nu a fost atins acest procentaj. Eu cred că nu este foarte clar acum uh, dacă vom avea într-adevăr succes cu această nouă agendă, mai mult succes decât cu strategia de la Lisabona. Ar trebui să ne concentrăm așadar asupra acestei legături menționate anterior, pentru a vedea cum anume putem plasa interesul european și interesul național pe aceeași um, lungime. Mulțumesc! Mulțumesc, Helga Gerand-Fern. Uh, thank you, Chair. Uh, I completely agree with those who... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Avem în față un document extrem de bun. Cred că este cea mai uh, Mm, cel mai bun document pe care l-am văzut eu pe acest subiect de mult timp încoace. Și cred că dovedește care este perspectiva noastră politică. Săptămâna trecută am depus câteva amendamente prin care am sugerat că chestiunea de tineret nu se rezumă la mobilitate, ci se referă și la chestiuni sociale, culturale, etc., lucruri extrem de importante. Cred că acest document relevă acest aspect. Aș dori să vin cu câteva remarci. Există un subiect unde nu avem suficiente informații și discutăm aici despre fondul social și um, creditele în domeniul rural. Cât anume sunt acestea dedicate tineretului nu este foarte clar deocamdată. Uh, deocamdată. Poate că aici vom avea nevoie de mai multe informații pe care ni le poate furniza Comisia. Comentariul meu esențial se referă însă la ultimul paragraf. Doamna raportor spune că trebuie asigurată o linie bugetară adecvată pentru astfel de instrumente educaționale, dată fiind uh, lectura din octombrie privind bugetul. Raportorul va veni până atunci cu propuneri concrete în ceea ce privește întărirea liniilor bugetale, bugetare pentru a avea succes. Foarte bine, însă problema este că nu avem suficient spațiu pentru întărirea liniilor bugetare. În acest context, Uh, discutăm despre, um, despre sub paragrafele 1A și 3B din uh, planul bugetar. Aș dori să știu exact care este situația. Avem acum uh, acea flexibilitate de 5%. Vreau să știu cum anume putem să utilizăm pe aceasta, dată, dat fiind faptul că deja am întărit o serie de linii bugetare în anii trecuți, în, în perspectiva financiară avem priorități nu doar în ceea ce privește tineretul, ci și în ceea ce privește alte chestiuni relevate de Comisia de Ocupare și așa mai departe, în ceea ce privește atât linie bugetare cât și acțiunile pregătitoare. Aș dori să știu cum anume aducem totul la un numitor comun în această situație. Vreau să știu dacă Sidonia a început deja să analizeze situația, să vadă unde am putea face reduceri și unde mai există spațiu pentru întărirea liniilor bugetare. Pentru că fără reduceri în alte părți, nu cred că avem suficient, suficientă marjă de acțiune la întărirea acestor linii bugetare. Și aș dori să știu care este opinia ei. Eh, Inge. Mulțumesc, Goran. Inge. Mulțumesc, domnule președinte. Sidonia a fost deja lăudată, sunt de acord cu cei care au lăudat-o, însă ce îmi lipsește mie este chestiunea eficienței. Mă surprinde faptul că multe programe uh, sunt despre tineret, dar ar fi interesant să vedem uh, cum anume sunt acestea structurate din punct de vedere administrativ. Aș dori să știu dacă nu, Comisia nu poate să ne ofere o perspectivă în ceea ce privește managementul direct, indirect al acestor programe. Pentru că eu cred că structura viitoare a programelor ar trebui să, fie, să pornească tocmai de la astfel de perspective. La începutul uh, acestei legislaturi, am analizat suma totală și am văzut că costurile administrative par a fi relativ mari în acest context. Și atunci ar fi important să primim câteva acțiuni relevante în acest sens, motiv pentru care ar trebui să ne adresăm uh, Comisia, Comisia Europene, care, desigur, pe bază de voluntariat trebuie să ne și ofere. Mulțumesc! Da, Inge, însă E vorba de o problemă care nu ține de programul plurianual pentru tineret. Pe subiecte orizontale de acest gen, mai multe direcții generale ale Comisiei și mai mulți comisari pot și vor să facă propuneri și proiecte de programe. Deci, apare riscul de contradicție, apare riscul de a nu se atinge masa critică și sigur că intervin și cheltuielile de gestionare. Domnul director general care ne onorează cu prezența ca întotdeauna, poate că dorește să facă un comentariu, dar înainte de a-i da cuvântul, James, James Ellis, dacă dorești, James. On this point and also then... Da. Aș dori să intervin și eu pe marginea acestui subiect în ceea ce, și uh, să-l leg de ceea ce înseamnă bugetul pentru 2011. Discutăm despre agenda 2020, fie că discutăm despre tinetul în mișcare, despre uh, noi abilități și așa mai departe. Ei bine, toate acestea se leagă despre modul în care utilizăm noile tehnologii. Microsoft a elaborat un nou document în care spune că în următorii 5 ani uh, 90% din uh, locurile de muncă vor avea o componentă IT. E bine, acum 30% din uh, forța de muncă nu are habar de abilitățile IT. Ar trebui așadar să vedem ce anume trebuie să facem. Discutăm despre uh, noile, noile abilități, despre noile locuri de muncă. Toate sunt legate de agenda digitală. Așadar, accentul pe tehnologie va fi unul extrem de important, mai ales în ceea ce privește bugetul. Discutând acum despre finanțare, văd că dezbatem bugetul pentru 2011. Nu trebuie să ignorăm faptul că statele membre fac reduceri bugetare în Germania cu miliarde, în țara mea cu miliarde și a continua cu a investi mai mulți bani în linii bugetare ca și când am fi imun la mediul exterior, cred că nu este bine. Cred că deja ați și menționat acest lucru noastră, domnule președinte, când ați discutat la ultima reuniune despre acest subiect. Pentru anul 2011 ar fi cel mai bine să fim prudenți, pentru că în cele din urmă Uh, presiunea manifestată în statele membre ne arată ce ar trebui să facem din punct de vedere logic pentru 2011. Pentru că, sigur, în 5-10 ani economia își va reveni din 2012 încolo, să zicem, dar acum cred că ar trebui să ne concentrăm la condițiile date de mediul în care trăim. Uh, astfel încât să vedem ce anume poate să facă raportoarea pentru, desig, pentru a menține, desigur, linie prioritare, dar uh, în contextul în care au loc reduceri bugetare. Mulțumesc! Merci, James. Da, mulțumesc, James. Într-adevăr, va exista o problemă generală a alegerilor bugetare și a sumelor din buget care pot fi votate în 2011, ținând cont de noile evoluții din ultimele săptămâni care nu sunt pozitive. Eu am încredere în delegația Consiliului în cadrul trilogului, în sensul că am convingerea că ne vor aduce cu picioarele pe pământ. Să sperăm că nu o să cădem de prea sus, însă, indiferent de nivel, trebuie să știm care vor fi prioritățile noastre, pentru că, dacă am fi obligați să ne reducem ambițiile, putem face uh, anumite reduceri, dar putem încerca să păstrăm programe care ni se par prioritare. Cred că fiecare guvern face acest lucru în fiecare țară și este un exercițiu foarte folositor. Domnule director general, doriți să luați cuvântul, să ne spuneți părerea dumneavoastră? Oui, merci, président. Très, très brièvement. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, trei aspecte. În primul rând, aș dori și eu să o felicit uh, la fel ca și uh, antervorbitorii mei pe raportoare pentru raportul excelent pe care l-a redactat. Într-adevăr, e vorba de o muncă interesantă, utilă uh, și foarte folositoare pentru viitor. Aș dori să vă atrag atenția asupra a două documente care au fost distribuite de către Comisie. grup sur la mise en œuvre des instruments. În primul rând, în ce privește grupul de monitorizare privind uh, normele de la Geneva, uh, un document dat publicității în 4 mai, anul curent, și care răspunde uh, la multe întrebări care vizau toate aceste programe referitoare la tineri. Și uh, acest document aduce o lămurire suplimentară activității dumneavoastră. Și apoi un al doilea document uh, datat 7 uh, iunie și care vizează întrebările cărora nu le-am răspuns înainte și care oferă indicații destul de precise în ceea ce privește tinerii și programele de acțiune, uh, programele pentru tineri, inclusiv Fondul Social European, la care se referea Uh, unul dintre deputați. Și apoi, în al treilea rând, pentru a răspunde întrebării doamnei Gresle cu privire la cheltuielile administrative, e limpede că nu a fost uh, uh o treabă ușoară uh, cifrarea acestor cheltuieli administrative, pentru că ele sunt uh, uh determinate în funcție de politici. Avem un instrument de administrare anuală, astfel putem face anumite uh, previziuni, anumite estimări, însă în acest uh, context uh, nu există un nivel de precizie suficient, în orice caz nu pe placul doamnei Gresle. Vom încerca însă să perfectăm lucrurile pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportor! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru că ați avut uh, contribuții foarte interesante, dar bineînțeles aș dori să le mulțumesc și celor care au uh, afirmat, au făcut afirmația că acest document e bun, pentru că personal eu nu sunt uh, mulțumită de acest document, nu pe deplin, pentru că datele necesare pentru a avea un document uh, bun de calitate nu sunt disponibile. Uh, aș, aș putea acum, dacă m-ați ascultat, să vă spun care sunt lacunele acestui uh, document. Problema este că pentru a obține informații bune în ce privește profilul participanților, vârsta participanților, rezultatele pe care le obțin cum își îmbunătățesc uh, șansele de a uh, se perfecționa sau de a găsi, a găsi un loc de muncă, cum s-au simțit, uh, care ar fi costurile pe uh, participat, toate aceste date nu uh, sunt disponibile. Eu nu le am la dispoziție, nu le are nici Comisia Europeană, nici uh, agențiile naționale. E vorba de o misiune care ar putea fi alocată unui proiect de cercetare imens. Deci, iată, nu avem instrumentele de a cifra și de a furniza informații viabile în ce privește profilul participanților la toate aceste programe. Deci vârsta, datele privitoare la vârstă, la uh, parcursul lor uh, școlar, profesional și așa mai departe. Deci astfel am ajuns la o idee de ansamblu, respectiv cât de puțin știm uh, în legătură cu valoarea adăugată a acestor proiecte. Avem anumite uh, elemente disparate, dar nu avem o imagine de ansamblu. Nu o să intru acum în amănunt. Însă, în calitate de raportor, ce am încercat eu să fac și deja în timpul reuniunii comisiei, în uh, martie, am vorbit despre acest lucru. Eu am decis această prioritate triplă. Tineret, educație, mobilitate pentru a depăși problemele și faptul că e într-adevăr foarte greu să vezi care este valoarea adăugată acestor programe pentru tineri. Pe de altă parte, nu cred că este nici atât de important să știm dacă participanții sunt cu vârsta sub 26, 30 sau 35 de ani. Până la urmă, nu cred că e un element atât de important. Și aici sunt de acord întru totul cu Helga Truppel. Cred că ce e mai important e ca aceste programe să vizeze persoanele atunci când ele pleacă de pe băncile școlii ă, și ajung pe piața muncii și așa mai departe. De, acest element este mai important, acest moment al vieții lor e mai important decât vârsta. Din punctul meu de vedere, acest element este mai important ă, decât dacă au 25 sau 30 de ani. Și de aceea am ales aceste trei ă, priorități. Și aș dori să vă dau un exemplu în legătură cu o problemă cu care m-am confruntat. Am cons consultat DG Employment și am uh, pus o întrebare legată de Fondul Social European. Care sunt beneficiarii acestui fond? Uh, care este profilul acestor beneficiari? Găsesc un loc de muncă după formare sau uh, dacă nu sunt formați, uh, găsesc un loc de muncă, de ce unii sunt formați și alții nu? E foarte greu să obții astfel de informații. Bineînțeles, mai e și o problemă legată de eficiența programelor. E o chestiune foarte complexă. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a face propria mea muncă de cercetare, dar aș dori să vă spun că uh, e un uh, subiect foarte complex, foarte greu de studiat. Uh, în ceea ce privește beneficiarii costul pe beneficiar. Ar fi foarte interesant care ar fi costul pe beneficiar. Uh, când o persoană participă la un program de formare finanțat de Fondul Social European, dacă facem o comparație cu o persoană care dobândește noi competențe în, prin programul Youth in Action. Eu am făcut propriile mele calcule, însă e foarte greu să uh, ai un astfel de raționament. Mi s-a spus că uh, programele de acțiune sunt mult mai ieftine decât uh, cele finanțate prin uh, Fondul Social European. Uh, e un uh, fapt, fapt în sine, dar e foarte greu să tragi concluzii politice din aceste elemente. Deci ce am făcut eu până la urmă? Am ales, așa cum puteți constata în document, programele care, din punctul meu de vedere, acoperă într-o anumită măsură aceste trei aspecte. Tineret, educare și mobilitate. Și de aceea aici a intervenit și programul People, elemente din programul cadru uh, de cercetare 7. Însă poate că vă amintiți că am protestat împotriva propunerii domnului Lewandowski de a include în programul uh, pentru tineret, în uh, programul cadru 7, avem o imagine prea vastă dar nu cred că trebuie să lăsăm deoparte mobilitatea cercetătorilor. Ar fi nedrept. O altă problemă. S-a mai vorbit despre informații în legătură cu prioritățile de mobilitate a tinerilor finanțate prin programe mari europene, precum Fondul Social European sau Fondul European de Dezvoltare Regională. Încerc ca împreună cu Comisia să obțin aceste informații, dar așa cum am spus, nu cred că ar trebui să ne așteptăm la, uh, la, la documente prea precise, pentru că uh, datele în ceea ce privește profilul participanților nu sunt, uh, nu sunt exhaustive. De altfel, se pare că nimeni nu se așteaptă ca aceste date să fie colectate. Uh, poate că e un proiect de viitor. Agențiile naționale ar trebui să ne transmită aceste date. E o, doar o pistă, însă nu am niciun fel de soluție concretă în acest sens. Un alt uh, aspect important, dar înainte de a ajunge acolo, strategia UE 2020. Recent, chiar uh, înainte de a finaliza Puțin cam târziu, spune oratoarea, am primit feedback de la, cult, de la Comisia CULT, din partea președintei Comisiei CULT, care a avut și ea o dezbatere și se pare că avem uh, procese în paralel. Pe de o parte, programele în derulare existente și un alt uh, nivel ar fi cel al inițiativelor prioritare, care nu intră în contradicție și pro, uh, întrebarea cea mai importantă e următoarea inițiativele prioritare care au nevoie de finanțare suplimentară sunt sigure că o vor primi sau nu? Nu am, avem un răspuns uh, clar. Însă e clar că nu trebuie să periclităm programele existente care sunt cunoscute, deja uh, uh, sunt faimoase. Deci haideți să nu uh, relansăm noi programe. Dar această dezbatere va reveni, sunt sigură. Apoi, de unde să obținem fonduri pentru a finanța prioritățile? Cel puțin doi dintre dumneavoastră ați ne-a spus această întrebare. Aș dori să spun că sunt de acord în proporție cu 100%, uh, de 100% cu președintele. Haideți să lăsăm Consiliul să facă treaba murdară de a face reducerile bugetare. Nu eu voi fi cea care să inițieze acest proces, să spunem că trebuie să tăiem aici, aici, aici. Nu că nu cred că nu e, pentru că nu cred că e posibil, cred că se poate, dar cred că Consiliul ar face-o mult mai bine. Noi sau împotriva noastră, dar în orice caz Consiliul se va ocupa de această treabă de jos și în curând vom avea și aceste date. În ceea ce privește procesul, deci în luna septembrie-octombrie, nu cred că surprind pe nimeni, dar aș dori să consolidez aceste linii care sunt utile legate de programul Erasmus, în mod clar și tineretul în acțiune. Doar pentru a vă da o, indicație succintă. Dar aștept și reacția comisiilor specializate, uh, comisiei specializate să văd cum interpretează ele situația și apoi voi definitiva documentul. Un alt element legat de proiectele pregătitoare și acțiunile, proiectele pilot, acțiunile pregătitoare. La anexa 1 aveți un tabel, un tabelaj care Uh, prezintă proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Și aici aș putea să răspund întrebării doamnei Carvalho. DG Employment împreună cu Comisia de Ocupare a Parlamentului, eu nu trebuie să fac nimic, eu în calitate de raportor voi sprijini acțiunea lor comună, nu cred că dezvălui vreun secret aici, dar pentru a răspunde celor care exprimau priorități, uh, preocupări în legătură cu problema importantă a tranziției de la uh, educație la primul loc de muncă. Există o acțiune pregătitoare în curs de pregătire care va face legătura cu uh, rețeaua EURES a agențiilor naționale de ocupare va fi un program asemănător cu Erasmus, dar nu pentru uh, studenții, uh, ci pentru persoane care își caută un loc de muncă. Deci, uh, aceste persoane vor putea să uh, se deplaseze în alt stat membru pentru a ocupa un prim loc de muncă. Deci ar fi un fel de copiere a programului Erasmus în forma unei acțiuni pregătitoare pentru persoane care intră în câmpul muncii. Vom vedea dacă rezultatele vor fi bune sau nu și dacă e uh, utilă o astfel de acțiune și apoi care vor fi învățămintele de tras. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Idonia! Luăm act de observațiile și propunerile tale. Aș adăuga că în cadrul unei politici care are ca scop uh, între ajutorarea tinerilor, pentru ca ei să-și găsească un loc de muncă și să beneficieze de spațiul european. Avem la dispoziție și mijloace juridice, respectiv legislația comunitară, care înlesnește mobilitatea. Și din acest punct de vedere aș dori să vă reamintesc că în 2005 am adoptat o directivă cu privire la recunoașterea reciprocă a diplomelor sau a experienței profesionale a meșteșugarilor, la care mă refeream și înainte. Această directivă a intrat în vigoare în anul 2007. Cinci state membre încă nu au transpus această directivă în dreptul național. Grecia, Luxemburgul, Belgia, Austria și Franța. E o rușine. Iată, deci, o decizie pe care o putem uh, lua rapid și care e gratis. Apoi, acest Europass, un fel de pașaport care vizează același tip de public și care e o dovadă a experienței profesionale dobândite în uh, mai multe state membre. Nu e vorba doar de tineri, ci lucrătorii individuali care au lucrat în mai multe state membre în Europa și care uh, trebuie să-și valideze de către o autoritate competentă experiența profesională. Aici uh, cam șase state membre au uh, pus în aplicare directiva Europas și 20 de state membre care nu au aplicat această directivă. Deci, iată exemple care demonstrează că dacă vrem să avem o politică care să-i favorizeze pe tineri, bineînțeles, trebuie să avem programe bugetare, acțiuni pe care trebuie să le finanțăm, dar să nu uităm că avem pe tapet deja decizii care au fost adoptate, dar care uh, nu au primit uh, atenția cuvenită, mai ales în ce privește aplicarea, punerea în aplicare. Mulțumesc! Finalizăm astfel punctul 4. Am prevăzut să trecem la punctul 9, punctele 9 și 10, înainte de a discuta punctele referitoare la bugetul 2010. Punctul 9. E vorba de mijloacele financiare și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Colegul Miguel Portaș este raportor. Și cu această ocazie l-am invitat și pe colegul de la Comisia de Ocupare, Doamna Moran Chartier, care ni se va alătura, e raportoare pentru aviz, dar aș dori să dau cuvântul domnului raportor, domnului Portaș. Muito obrigado, uh, Sr. Presidente. Uh, quando se decidiu fazer uh, este relatório? Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când s-a decis redactarea unui raport privind fondul de adaptare la globalizare, eu nu aveam niciun fel de idei preconcepute și cu atât mai puțin atunci când am început să mă ocup de acest subiect. Ideea era că trebuie să creăm acest fond și apoi eh, se punea întrebarea dacă să, el să continue sau să fie modificat. Eu nu știam nimic despre aceste posibilități și deci am început de la zero fără niciun fel de idee preconcepută. Ideea care stă la baza acestui fond este o idee bună. Dacă analizăm cei doi ani și jumătate de când funcționează acest fond, din 2007 până în mai 2009, nu avem cum să spunem că a funcționat extraordinar de bine. Nu foarte multe persoane l-au uh, susținut, numai 16, nu prea multe state membre l-au folosit, numai 8 state membre sau au folosit acest fond și nu au fost implicați prea, mult lucră, prea mulți lucrători. Suma returnată este foarte mare, cam 14% din fondurile uh, puse la dispoziție inițial. Așadar, ideea a fost poate bună, însă acest fond nu a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. Din mai 2009, acest uh, fond este reglementat de un nou regulament. Deci de un an încoace. Și de aceea eu cred că acest fond trebuie continuat, pentru că la un an de la aplicarea noului regulament, putem spune că acest fond s-a ameliorat foarte mult și a ameliorat funcționarea și și-a ameliorat și realizările. Și principalul motiv pentru care cred că nu trebuie să punem capăt acestui fond este că el are la bază o idee foarte bună. Este un instrument foarte bun pentru a permite cetățenilor să se reintegreze pe piața muncii. Mai ales acelor lucrători care au nevoie de așa ceva, care au nevoie de acest ajutor și nu au alte opțiuni. E vorba de un uh, răspuns personalizat la concedierile colective. Dacă se închide o fabrică și este apoi delocalizată, companiile nu oferă, de fapt, asistență tuturor. Dacă un uh, lucrător este disponibilizat, responsabilii fondului îl întreabă de ce formare are nevoie pentru a reveni pe piața muncii. Și tocmai acest aspect personalizat este cel mai interesant aspect legat de acest fond. Și cred că este un fond care răspunde într-un mod mult mai sensibil, dacă pot spune așa, decât Fondul Social European, ceea ce este foarte important. Fondul Social European este un set de programe orizontale la nivelul statelor membre care au obiectivul de a ameliora formarea, fie pentru șomeri sau pentru persoanele care încă au un loc de muncă. Iar fondul pentru de ajustare la globalizare are uh, această caracteristică unică și, și anume această întrebare adresată lucrătorilor disponibilizați despre cum doresc ei să-și continue formarea pentru a reintra pe piața muncii. Și de aceea eu cred că acest fond trebuie să fie susținut, pentru că este un fond foarte adaptabil. El nu cere lucrătorilor să se adapteze la cerințele lui, ci se adaptează el la cerințele lor. Este un fel de laborator, aș spune, și cred că tocmai de aia trebuie să susținem acest fond și să cerem ca uh, acesta să fie autonom. sperând că acesta va reuși să contamineze, într-un sens bun, Fondul Social European prin aceste bune practici și să nu se lase influențat de practicile mai puțin bune ale Fondului Social European. Aceasta este părerea mea în calitate de raportor și asta propun în legătură cu Fondul de Ajustare la Globalizare. Cred că trebuie să păstrăm acest fond, dar să-l păstrăm așa cum e sau să încercăm să-l ameliorăm. Evident, s-a ameliorat de când a intrat în vigoare noul regulament, în timp de un an. A folosit cam 200 de milioane de euro, iar în uh, perioada cealaltă de 2 ani și jumătate folosise doar 80 de milioane de euro. Deci, a crescut cu 50% cifra lucrătorilor care au beneficiat de acest fond. Deci, comparăm o perioadă de un an cu una de doi ani și jumătate. Este impresionant. Practic, s-a triplat numărul persoanelor care au depus cererea de a fi ajutați de acest fond. 42 de candidaturi pe săptămână, în medie. Ceea ce înseamnă că uh, Există o nevoie clară în diferitele state membre. Acest fond este necesar. Cred că aici uh, este vorba de o combinație dintre criza economică din perioada 2008-2010 și de schimbările aduse de acest nou regulament care guvernează fondul. Așadar, fondul începe să funcționeze din ce în ce mai bine. Însă, mai sunt câteva blocaje și efecte secundare nedorite. Cel mai clar efect secundar este că cele cinci persoane care au analizat 60 de candidaturi în 2 ani și jumătate au analizat 42 în perioada de un an. Deci, nici măcar o singură persoană nu a fost adăugată la acest uh, comitet. Și uh, unele din guvernele statelor membre mai bogate au uh, pus în discuție această problemă. Însă acum, fondul de ajustare la globalizare ajută și lucrători disponibilizați din state membre bogate și din regiuni bogate. Deci, ce cred eu că trebuie să facem este să vedem cum putem ameliora acest fond. Și în încheiere, eu am pregătit o strategie pe trei niveluri, pe termen lung, mediu și scurt. Pe termen scurt, în următoarele luni, trebuie să simplificăm procedurile cât mai mult. În așa fel încât acest fond să devină mai operativ. Și un lucrător care a fost victima unei concedieri colective să uh, poate avea acces mult mai ușor la acest fond. Deci trebuie să reducem timpul care se scurge de la concedierea colectivă și până în momentul în care banii ajung în statul membru respectiv, după depunerea candidaturii. Acum această, uh, această perioadă este de cel puțin 12 luni și eu cred că o putem reduce foarte mult. În al doilea rând, acest fond trebuie să uh, funcționeze până la sfârșitul anului 2011. Eu aș propune să funcționeze până în 2013, la sfârșitul perspectivelor financiare actuale. Și abia apoi, după ameliorarea regulamentului și după evaluare, să încercăm să facem ca acest fond să fie cât mai eficient în următorii ani. Și în al treilea rând, propunerea mea este ca după anul 2013 să uh, transformăm acest fond într-o linie bugetară care să beneficieze de propria sa finanțare. Nu sunt convins că uh, ar fi vorba de o linie în cadrul Fondului Social European sau o linie autonomă, pentru că v-am mai spus, nu aș dori ca acest fond să fie contaminat uh, de Fondul Social European. Din potrivă, aș vrea, aș vrea să se întâmple exact invers. Dar nu e acum momentul să dezbatem acest subiect. Vom discuta despre asta mai târziu. În orice caz, acest, ar trebui să se, acest lucru ar trebui să se facă după o evaluare temeinică a activității fondului. Se mai pune problema și ce facem după aceea. Însă asta vom dezbate când vom vorbi despre următoarele perspective financiare, pentru că nu știu câți bani vrem, însă aceste 300 de milioane de euro nu pot să uh, țină la nesfârșit. Noi, în orice caz, vrem să arătăm că ținem să ajutăm Europa și că încă plătim 30 de milioane de euro sau mai puțin uh, pentru a interzice creșterea de tutun, cultivarea de tutun în Europa. Deci, uh, trebuie să plasăm totul în context și acest fond trebuie plasat în context de criză, adică un context în care se vor pierde în continuare locurile de muncă. Sigur că după ce se va încheia criza vom uh, crea mai multe locuri de muncă, însă deocamdată există o mare problemă în acest sens. Și noi trebuie să ajutăm pe cei din Europa care nu au de lucru și să le arătăm că Uniunea Europeană încearcă să-i ajute. Vom transmite un semnal puternic la nivel social în Europa și, ă, de asemenea, acest semnal va fi important pentru Uniunea Europeană în sine. Trebuie să ne ameliorăm politicile de formare și de reintegrare pentru piața muncii din fiecare stat membru. Fiecare stat membru poate să își amelioreze situația de pe piața muncii și, după cum v-am spus, mi se pare că acest fond este un fel de laborator pentru că oferă un serviciu personalizat și cred că uh, lipsa unui astfel de serviciu afectează toate politicile noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Eh bien, merci, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Avem uh, norocul de a avea alături de noi pe raportoarea pentru aviz de la Comisia de Ocupare, doamna Moran Chartier, care are cuvântul. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că m-ați invitat la această discuție în Comisia Bugete referitoare la fondul de ajustare la globalizare. Am lucrat foarte mult pe acest subiect alături de Miguel Portaș și este un dosar pe care îl urmăresc încă de când a fost pus în aplicare în 2007. Și am avut ocazia de a urmări evoluția, pentru că la început a fost implementat mai ales pentru întreprinderi, iar acum, de când a avut loc uh, Modificarea din 2009 este dedicat salariaților, după cum a spus Miguel Portaș Adineauri. Și tocmai de aceea este atât de original. Dacă ar fi să subliniez două aspecte specifice a, pentru acest fond, aș spune că este important pentru că se adresează salariaților, celor afectați nu doar de globalizare, ci și de criza economică, în mod foarte mare într-un sector de ocupare, într-o regiune, într-o țară sau chiar în două state europene. Aceasta este prima caracteristică foarte originală a acestui fond și cea de-a doua caracteristică originală a acestui fond este reprezentată de flexibilitatea sa foarte mare. Noi am fi dorit să fie chiar și mai flexibil, și trebuie neapărat să insistăm asupra acestei flexibilități în legătură cu modificarea ce va fi făcută. Pentru că, după cum am lucrat până acum, mai ales la Comisia de Ocupare, trebuie să vă spun că am avut norocul de a merge pe teren în Irlanda și am văzut ce s-a întâmplat la Limerick, acolo unde au fost concediate 2800 de persoane care lucrau la întreprinderea Dell am discutat, am mers cu germanii și cu austriecii și am discutat despre cum să folosim acest fond european de ajustare la globalizare prin firmele de transfer, ca să se aplice această individualizare despre care vorbeam. Și este foarte clar că începând de la uh, raportul pentru aviz pe care l-am scris eu la Comisia de ocupare și afaceri sociale, că experiența de pe teren, că audierile organizate cu aceste firme de transfer germane și austriece ne-au arătat că trebuie aduse amendamente pentru ca acest fond să fie și mai performant, și mai rapid, și mai util și mai flexibil în utilizare. Din amendamentele la proiectul meu de aviz, care sunt semnate de membrii delegaților care reprezintă cinci grupuri politice, reiese clar un consens. Acesta se degajă în legătură cu viziunea asupra acestui fond și viziunea acestui fond și corespunde exact cu opinia domnului Portas, Portaș de la Comisia de Bugete. Deci, după cum a spus raportorul, este un fond uh, în cazul căruia se constată o sporire a, a cererilor și, de asemenea, o creștere a masei cerute pe plan financiar, dar și a masei beneficiarilor. Și aș vrea să vă vorbesc o clipă despre lucrătorii care sunt uh, vizați de acest fond. Cel mai adesea, E vorba de lucrători care au intrat foarte devreme în întreprinderea de unde sunt dați afară acum și care și-au desfășurat toată viața profesională acolo, unor 20-25 de ani în aceeași întreprindere. Nu au niciun fel de formare profesională complementară, nu au diplome care să le arate experiența și care, nu, care au fost doar uh, ajutați de întreprindere să se adapteze la schimbările din cadrul întreprinderii, dar nimic mai mult. Trebuie, deci, să învățăm de la acest fond că lucrătorii au nevoie de integrarea profesională cât mai uh, rapidă și asta printr-o individualizare foarte puternică. De aceea, eșecul, eșecurile de pe teren ale acestui fond uh, sunt provo provocate tocmai de lipsa de individualizare. Nu se poate să uh, tratezi toate cererile colectiv. Când există astfel de lucrători care sunt uh, concediați și sunt șocați de aceste concedieri, trebuie să li se dea răspunsuri rapide, dar individuale. În al doilea rând, am constatat că este necesar cât mai repede să fie consultați partenerii sociali și să uh, se continue această discuție cu ei, această legătură de-a lungul întregului proces ce vizează acest fond de ajustare la globalizare. Și în al treilea rând aș vrea să mai insist asupra unui lucru care se uh, aliniază concluziei lui Miguel Portaș este următorul. Acest fond este util, dar nu putem să-l folosim fără încetare. Trebuie pentru întreprinderi care nu își formează salariații și care nu întrețin valorile profesionale și adaptabilitatea acestora în lumea profesională. Trebuie ca acest fond de ajustare la globalizare să fie un catalizator al schimbării. Și de aceea trebuie să aibă o reacție rapidă, să fie individualizat, dar și să permită anticiparea concedierilor masive. Așadar, eu uh, sunt membră în acest grup de analiză a dosarelor, care sosesc acum uh, din ce în ce mai multe, și e adevărat că trebuie să simplificăm procedurile pentru a accelera uh, sosirea ajutorului, pentru că de la concediere, de la pronunțarea concedierii colective și până la sosirea ajutorului trebuie să lucrăm cu toții pentru a reduce aceste luni de așteptare aceste luni în care lucrătorii așteaptă ajutorul. Sigur că acest fond trebuie să fie prelungit, trebuie să pledez pentru prelungirea acestui fond, pentru că e limpede accelerarea creșterilor și uh, sporirea numărului acestora, uh, cererilor, mă scuzați, arată că uh, la globalizare se adaugă și criza economică și cele două fac ca acest fond să-și arate întreaga utilitate. Și vreau să mai adaug că trebuie să uh, oferim și o mai mare lizibilitate a acestui fond în politica noastră europeană și pentru uh, mine bugetul este instrumentul cel mai important pentru politicile europene. Și această uh, vizibilitatea fondului trebuie să se facă prin buget, printr-un semnal puternic, pentru că trebuie să uh, susținem politicile destinate ajutării salariaților celor mai fragili, cei care au avut un singur loc de muncă și nu sunt suficient formați, sunt persoane care au părăsit școala fără niciun fel de calificare care nu au niciun fel de diplomă sau validare a experienței dobândite. Considerăm deci că e vorba de un fond foarte util și un instrument de corecție pentru viitor, pentru că ne va permite să avem politici mai eficiente de formare a personalului. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc celor doi raportori! și mă bucură cooperarea de calitate dintre Comisia de Ocupare și Comisia de Bugete pe acest dosar de interes comun. Am uh, avut o audiere foarte interesantă, o audiere comună referitoare la uh, utilizatorii și uh, la gestionarii acestui fond. Și cred că cei doi raportori au identificat foarte bine cu ce probleme ne confruntăm. Acest fond are trei ani de experiență și cred că nu e timpul eu sau nu e prea devreme să facem un bilanț acum pentru a rectifica ce nu merge. Pentru că am încercat să aplicăm o procedură nouă. Așa cum uh, ni s-a reamintit pe drept cuvânt, în primul rând, întrebarea este trebuie să continuăm sau să menținem acest fond. Răspunsul uh, raportorilor e de ambele dăți pozitiv cu preciziunea că acest fond a fost conceput pentru a ajuta mai degrabă întreprinderile care au fost victimele acestei concurențe legate de globalizare și până la urmă ne dăm seama că el, de fapt, îi uh, ajută pe lucrătorii care uh, sunt victimele crizei economice. Nu e același lucru. O a doua întrebare la care trebuie să răspundem este următoarea. Criteriile instituite pentru a beneficia de acest fond sunt pertinente. Uh, ne dăm seama că unele probleme foarte urgente care trebuie tratate și ne întrebăm dacă criteriile sunt bune, dacă nu sunt prea ricide și așa mai departe. Apoi, uh, procedura. Termenii pe care ne-a reamintit domnul Portaș sunt foarte lungi. 6 luni înainte de luarea unei decizii, 12 luni între momentul în care lucrătorii uh, au făcut obiectul unei concedieri colective și momentul în care putem veni cu o soluție concretă pentru ei. E un răstimp lung și în procedură nu trebuie să uităm și faptul că există totuși un element Uh, legat de funcționarea internă a Parlamentului, pentru că procedurile parlamentare sunt foarte greoaie, nevoioase. Un fond poate fi mobilizat pentru operațiune dată doar dacă există o decizie juridică oficială la nivelul instituțiilor europene care să uh, prevadă un virament sau un buget rectificativ. Și deci dacă e să vă dau opinia mea personală, nu putem să rămânem la o situație în care Parlamentul să gestioneze doar o procedură administrativă. Vă propun ca fiecare dintre noi să examinăm dosarele la început pentru a vedea cum funcționează cât timp nu am avut decât câteva dosare pe semestru, mai mergea. Dar acum că primim mai multe dosare pe săptămână, va trebui să schimbăm sistemul de administrare. Mai este o altă problemă, cea a finanțării. Formula reținută tădea dovadă de creativitate, ca să spunem așa se cifra, dar uh, un, uh, uh, un, un volum, dar fără o bază reală. Pe mine totdeauna m-a uimit creativitatea în domeniul bugetar. Însă, așa cum spunea raportorul, trebuie să revenim cu picioarele pe pământ. Mă întreb dacă ne putem întoarce cu picioarele pe pământ sau mai putem rămâne în orișor așa încă ceva timp. Și apoi se mai pune încă o problemă, cea a viitorului. Și mesajul raportorilor mi se pare clar și realist în același timp Vom încerca să corectăm uh, fondul, vom încerca să ne adaptăm procedurile până în 2013 și apoi, după 2013, pentru următoarele perspective financiare, va trebui să ne punem chestiuni pe fond. Însă, pe mine mă uimește, trebuie să recunosc, ideea că miliardele de euro cheltuite anual uh, în, din Fondul Social European nu au jucat niciun rol pentru a uh, ușura situația lucrătorilor care se află în această situație. Mă întreb la ce uh, servește Fondul Social European dacă nu uh, acestui scop. Inițial, de asta a fost el prevăzut, a fost conceput. Și deputații cu experiență își amintesc poate că în uh, sistemul anterior al fondurilor structurale era fondul FEDER și la obiectivul 1 era pentru regiunile cu întârziere de dezvoltare și obiectivul 2 cu 2 și 5B. Nu mai știu dacă era vorba de 2 sau de 5B, care aveau ca scop tocmai întrajutorarea zonelor afectate negativ de reconversia industrială. Era aceeași problemă. Însă nu mai știm de ce finanțarea nu se face din fondurile structurale. Și deci ne confruntăm cu o problemă pe care nu o putem trata așa la fierbinte, doar uh, discutând uh, raportul domnului Portaș, dar pe care nu ar trebui să o lăsăm deoparte pentru reflecția privind politicile regionale și de coeziune. Nu e normal să avem pe de o parte un mecanism extrem de complex uh, care funcționează pe șapte ani Uh, care, căruia îi se alocă 40 de miliarde de euro sau chiar mai mult anual și când survine o problemă foarte gravă, precum criza economică sau o concurență internațională uh, exacerbată, datorită globalizării, de exemplu, nu se poate să fim pur și simplu neajutorați și să fim obligați să creăm proceduri noi pentru a lua bani în același timp, să spunem acest lucru, din fondurile sociale. Pentru că, până la urmă, aici ajungem. Deci, cred că, asta este uh, poziția mea, trebuie să nu ignorăm acest element, fără a avea pretenția că putem să rezolvăm cu ocazia raportului portaj, dar de care va trebui să ținem cont când vom uh, revizui perspectivele financiare pe viitor și uh, viitoarele politici sociale și de coeziune ale Uniunii. Mai mulți colegi s-au înscris la cuvânt, printre care domnul Haglund. Thank you, Chairman. Since it's Mulțumesc, domnule președinte. E luni, deci vă, mă voi exprima în suedeză. Când ești obosit? Când ești obosit de fiecare dată este bine să vorbești limba maternă ca să te exprimi cât se poate de clar. Este foarte bine că avem propriul nostru raportor pe acest subiect Sunt raportor din umbră la Econ pe acest subiect. Ce este foarte critic în legătură cu această temă? E bine, la Econ am uh, avut o dezbatere pe această temă. Dacă avem un fond al cărui scop este acela de a sprijini întreprinderile afectate de globalizare, atunci uh, să nu uităm care a fost uh, sensul în care acesta a fost creat. Pentru că acum vedem că situația este diferită și acest scop este utilizat altfel decât uh, s-a prevăzut inițial. La liberal există critici foarte severe pe marginea acestui fond, cred că și la alte grupuri politice situația este similară, de aceea trebuie ca acesta să fie evaluat ca atare pentru a vedea cum anume să structurăm pe viitor. În principiu, de asemenea, țin să mai menționez încă un lucru, Principial, consider că este că dacă tot avem un asemenea fond, trebuie să ne asigurăm că funcționează bine. Până acum, rezultatele au arătat că lucrurile au și bine la întâmplare și tocmai de aceea metodele de plată utilizate nu au fost unele bine gândite, ci au uh, fost unele întâmplătoare. S-a văzut cine a fost activ, cine, s-a, cine a candidat de mai multe ori și așa mai departe. Deci nu consider că abordarea a fost una potrivită. Astfel, cred că trebuie să gândim mult mai bine întregul demers pentru viitor. Să nu uităm că există și niște uh, limite foarte mari, de exemplu la plăți există o limită clară prevăzută de numărul de angajați și așa mai departe. Ei bine, aici discutăm însă și despre tragediile individuale când este concediată doar o persoană, pentru că nu trebuie să ne gândim mereu câte persoane sunt concediate într-o anumită întreprindere, ci să ne gândim cât de grav este afectat uh, individul în parte. Cred că la Comisia Econ vom vota în curând și vom uh, emite și un aviz constructiv în acest sens. Personal, consider că Acest fond trebuie să fie dezvoltat în orice caz pe mai departe. Ori trebuie dezvoltat, ori trebuie să se renunțe cu totul la el, pentru că altfel trebuie să explicăm cetățenilor de ce avem un asemenea fond. Trebuie să le explicăm cu argumente valide și trebuie să ne asigurăm că acesta funcționează după reguli standardizate. Sunt deschis pentru orice discuție critică pentru a ajunge la un rezultat pozitiv, însă mai avem foarte multe de făcut. Dorgariga. Mulțumesc, stimate coleg, Salvator Gariga are acum cuvântul. Gracias, presidente. Precisamente porque queremos que el fondo siga adelante, es por lo que lo queremos. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă vrem să avem acest fond în continuare, trebuie să-l reformăm, după cum a spus și antevorbitorul meu și s-a emis și un raport din proprie inițiativă în acest sens, pe care îl sprijinim cu toții. În acest raport există câteva idei foarte importante pentru discuția ulterioară. De asemenea, mulțumim pentru acest raport, pentru că, iată, am putut să vedem care sunt uh, reacțiile grupurilor politice, astfel încât, la final, să ajungem și la un consens. Țin să-i mulțumesc raportorului pentru uh, felul inovator în care a elaborat raportul. Fondul pentru globalizare este un fond mai ciudat. Situația actuală nu a putut fi prevăzută la început când s-a inițiat acest fond. Nici noi, cei din Parlament, nu am putut să o prevedem pentru că uh, am considerat că va fi o chestiune punctuală care nu va prezenta foarte mari probleme și acest fond a fost inițial gândit ca fiind o prelungire a fondului social, însă am văzut în cele din urmă că lucrurile nu au stat așa. Acum, de la problemele de globalizare, am ajuns și la probleme rezultate în urma crizei economice și financiare. Și iată că aici apar și primele dubii. Uh, Vreau să știu cum este posibil ca în situația de criză din cele 27 de state membre, um, în care se ajunge la o rată crescută a șomajului, nu am primit solicitări, cereri, candidaturi din partea tuturor statelor membre se pare că aceste solicitări vin din partea statelor membre cele mai bogate. Nu știu dacă am uh, eu statisticile corecte, însă oricum cred că există un motiv pentru care uh, anumite state membre cu rata șomajului crescândă nu au apelat la acest fond. După cum a spus și colegul Portaș, acest fond este acela de a avea o abordare individuală. Discutăm așadar despre un fond structural. Aici grupul meu politic nu este de acord cu abordarea. Nu dorim să conferim acestui fond de globalizare o componentă structurală. Însă, dacă discutăm despre reformarea acestuia pentru viitor, trebuie, desigur, să recunoaștem că această reformare va putea avea loc doar în cadrul programului financiar, financiar multianual ce va veni. Trebuie așadar să analizăm în acest context și principiul subsidiarității la nivel politic. Dacă, avem, dacă vrem să avem un model de politică socială europeană adevărat, atunci vom avea o problemă de principiu cu acest fond al globalizării. Prin urmare, fondul globalizării nu ar trebui, după cum am mai spus, să fie parte din fondurile structurale, ci parte din fondurile sociale Fondul Social European, dacă este să analizăm situația economică și financiară actuală, a eșuat. Ei bine, în analiza noastră trebuie să fie menționat și acest aspect dacă este să elaborăm cadrul în care va funcționa Fondul pentru Globalizare pe viitor. Trebuie să ne imaginăm clar cum va arăta acest uh, cadru de funcționare. Și să nu uităm, desigur, să luăm în calcul și aspectele individuale ale fondului. Dacă este să analizăm modul de utilizare al acestuia, atunci apar desigur o serie de întrebări. Întrebări uh, referitoare la diferența între acesta și fondurile structurale. În rest, cred că domnul Matera dorește să ia cuvântul și să vină cu completări în ceea ce acest raport. Carvaiu. Mulțumesc, Salvador, doamna Carvaiu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să îl felicit pe raportor. În primul rând, acest raport pune problema legată de acest Fond European de Ajustare la Globalizare, dar ne mai supune atenției și raționamentul uh, din uh, spatele acestui fond european, în ce, mai ales uh, blocajele și lacunele. Un uh, prim aspect la care aș dori să mă refer, la care v-ați referit și dumneavoastră, domnule președinte și domnul Garida, în calitate, Gariga în calitate de coordonator. Deci aș dori să mă refer în primul rând la această idee la bugetize, buge, o, o idee legată de bugetizarea acestui fond. Miguel Portaș a spus că deocamdată nu să știe exact de unde vin banii. Uh, sunt de acord cu el, însă în ceea ce privește viitorul fondului, el, bineînțeles că este strâns legat de viitorul Fondului Social European. Fondul Social European are puncte în comun cu acest fond, dar are și uh, diferențe. Nu e vorba de o formare individualizată uh, sau Fondul Social European nu prevede pregătire Uh, individualizată și mai face parte și din politica de coeziune. El se referă mai ales la Uh, zonele europene uh, uh, întârziate din punctul de vedere al dezvoltării și în care rata șomajului este foarte ridicată. Deci trebuie să ne asigurăm că acest fond de ajustare la globalizare nu trebuie să devină un fond structural pentru zonele bogate din Europa, pentru că există alte tipuri de fonduri pentru aceste zone. Nu ne-am dorit ca acest fond să devină un fel de un fond social european pentru uh, zonele care nu întrunesc criteriile de coeziune. În al doilea rând, ideile raportorului de a reduce termenul de tratare a solicitărilor, cred că e o idee bună și eu cred că ar trebui să avem idei mai detaliate referitor la uh, diferențele de finanțare și raportorul subliniază că uh, finanțarea ar putea varia între 500 și 20.000 de euro pe lucrător. E o diferență imensă și cred că ar trebui să știm de ce avem o astfel de diferență și că ar trebui să avem și reguli pentru uh, cheltuirea acestor bani. Un alt element uh, ar fi important să obținem informații în legătură cu uh, participarea scăzută a unor state din uh, Uniunea Europeană. Se pare că țările care au cea mai mare nevoie de banii din acest fond nu îl folosesc sau nu îl optimizează iar uh, țările care fac apel la acest fond au o rată de a șomajului mai mică decât în alte zone din Europa care ar avea nevoie. Fondul Social European, pe de altă parte, e mai ușor de folosit. Și deci trebuie să vedem care sunt diferențele între acest fond și Fondul Social European în ceea ce privește depunerea cererilor. Și ideea acestei formări personalizate – Uh, prin folosirea așa numitelor laboratoarele care, la care se referea domnul raportor. E o idee foarte greu de pus în practică. Deci cred că ar trebui să cerem mai multe detalii și să cerem rezultate concrete. în ceea ce privește această pregătire individualizată. Nu i-am pus o întrebare concretă comisiei. Cum a evaluat comisia succesul sau realizările acestui tip de formare individuală față de formarea furnizată uh, din bani de la Fondul Social European? Deci, cât de bun sau de eficient acest fond de uh, ajustare la globalizare? Mulțumesc, spune președintele. Nu am putea să spunem că acest mecanism a funcționat ca un fel de ajutor social care a fost acordat unor țări care nu întrinesc criteriile de coeziune. Pentru că toate statele membre sunt egale în cadrul sistemului și cu ocazia audierii noastre, ne-a fost prezentată experiența Lituaniei, foarte interesantă, o țară care printre primele a beneficiat uh, de pe urma acestui mecanism. Dacă ar trebui să facem o comparație cu fondul social, am putea spune că fondul social european e uh, medicul de familie sau tratamentul care se face la spital în domeniul prevenirii sanitare sau al uh, tratamentului de la spital, iar Fondul European de Ajustare este uh, uh, serviciul de urgență. E un uh, bolnav care a căzut uh, pe stradă din cauza unui infarct, e un bolnav care trebuie dus întâi la urgență și apoi trimis la uh, uh, salon, în salon, în spital. E adevărat că în ceea ce privește Fondul Social European am subestimat importanța acestei uh, secții de urgență, dar la un moment dat va trebui să împăcăm cele două aspecte. Domnul Bocros a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am anumite rezerve, suspiciuni în legătură cu acest Fond European de Ajustare la Globalizare uh, mai multe în orice caz decât antevorbitorii mei. Pentru mine, faptul că regulile au fost schimbate radical nu e nicio dovadă de eficiență, nici de eficacitate. Și, în acest sens, cred că trebuie să menționăm și faptul că să, să știm, ar trebui să vedem câți bani au fost deblocați la această întrebare se poate răspunde cu greu, cu exactitate și în orice caz nu astfel putem măsura succesul. La început s-a spus că mecanismul era neadecvat și că ar trebui să îl uh, uh, rectificăm pentru a putea debloca și mai mulți bani. Însă, în consecință, putem spune că este mai eficient, dar nu, nu uh, și mai eficace, pentru că e o diferență mare între eficiență și eficacitate. Cred că trebuie să facem diferența între cele două. Un antevorbitor a spus că ar trebui să evităm o situație în care acest fond european de ajustare la globalizare ar deveni sau s-ar transforma în, uh, într-un fond structural pentru anumite părți din Europa. Cred că e prea târziu. Cred că acest fond s-a transformat într-un fond structural. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, eu am o problemă fundamentală și mai gravă. Atunci când o companie, o întreprindere ia o decizie în ce privește relocarea, ea știe că fondul există și își dă seama că e bine să ia această decizie pentru că o parte din costuri poate fi repercutată la nivel european. Deci e o denaturare a concurenței în capitalism are loc în cadrul Uniunii Europene, că are loc pe teritoriul Uniunii Europene sau că banii ajung altundeva. Și o altă problemă, ultima la care s-au referit colegi, deși nu au tras concluziile cele mai dure în legătură cu ea, e care un mandat care se suprapune cu multe instrumente pe care le avem deja. Deci, din păcate, doamna Iancievska, doamna Iancievska a plecat, dar aș dori să fac o trimitere la discuția anterioară. Așa cum spunea și eminentul coleg James Ellis, ar fi foarte important să vedem cum putem restructura bugetul și cum putem aloca mai multe fonduri acelor instrumente care sunt mai importante pentru a ajunge la această legătură mai strânsă între educare, formare și generare de locuri de muncă și ocupare. Deci Uh, cred că în locul acestei fărâmițări, compartimentalizări în instrumente care se suprapun, e un exemplu bun. Am putea folosi aceste fonduri pentru a întări instrumentele variate și mult mai eficiente care uh, au fost menționate în raportul doamnei Ierjeievska. Și am putea atinge obiectivele Fondului European de Ajustare la Globalizare dacă am avea un, un element global de cât mai multe elemente foarte îndoielnice. Mulțumesc! Uh, ridicați mai multe probleme, mai ales cea a riscului moral, un aspect foarte important. De fiecare dată când se hotărăște să decide un sistem de ajutor pentru a veni în uh, ajutorul unei uh, bănci, al unei întreprinderi sau unui stat, un stat membru al Uniunii Europene, al zonei euro sau uh, nemembru al zonei euro. E o întrebare într-adevăr justificată. Domnul Lavia. Grazie, <clears throat> signor Presidente. Eh, vorrei... Eh... Mulțumesc, domnule președinte aș dori să subliniez mai multe aspecte care mi se par importante și care, după părerea mea, nu s-au bucurat de atenția pe care ar fi meritat-o. În primul rând, cei care beneficiază de acest instrument, cei care au beneficiat până acum, sunt numai din 17 state membre și acest lucru cred că trebuie subliniat mai ales după modificarea și reorientarea acestui fond către uh, lucrătorii afectați de criză. Criza însă a afectat întreaga Europa și nu doar câteva țări, deci cred că aici apare o problemă. Este oare acest instrument suficient de cunoscut la nivel european? Cunosc oare toate statele măsurile ce fac obiectul acestui instrument? Și Oare toate statele din Uniune asigură aceleași condiții de acces la acest fond? Aceasta ar fi o primă problemă. O a doua problemă care a fost menționată de mai mulți vorbitori este cea legată de separarea uh, acestui fond, acestor intervenții de cele din cadrul fondului social. Dar, în realitate, în fondul social sunt prevăzute intervenții care permit recalificarea lucrătorilor din anumite întreprinderi în propria lor întreprindere, în cadrul sistemului. Sigur că prin fondul social nu se poate finanța recalificarea acestora pentru o reintegrare pe piața muncii însă cred că nu e cazul să ne pripim. Ce trebuie să facem aici este să reluăm instrumentul din fondul social și să-l ameliorăm. Nu pentru că un instrument uh, nu este adecvat pentru a-și atinge obiectivele inițiale, înseamnă că trebuie să uh, scăpăm de el. Cred că trebuie doar să îl regândim, după cum ați mai spus și dumneavoastră, Poate că trebuie să acceptăm din nou ca funcția fondului social funcții care ni se par acum importante legate de eh, recalificarea lucrătorilor care părăsesc, eh, își părăsesc locurile de muncă din cauza crizei. Sunt mai multe elemente pe care le avem la dispoziție aici, la comisia noastră. E vorba de utilizarea fondului de ajustare la globalizare, și uh, ne-am pus până acum foarte multe întrebări în legătură cu sumele din acest fond, de ce nu corespund, de ce nu există o omogeneitate între diferitele state vizate, de ce nu se folosesc la fel intervențiile pentru recalificare. E clar că trebuie definite reguli mai precise, este absolut sigur. Trebuie să ne asigurăm că nu se întâmplă ceea ce spunea domnul Bocros, și anume o proastă utilizare a resurselor. Cred că trebuie să mai subliniem și faptul că în cele din urmă toate instrumentele care au obiectivul și toate procedurile care permit reducerea duratei, reducerea timpului de activare a fondului trebuie să fie puse în aplicare și dezvoltate. E vorba de un uh, instrument pentru situații de urgență și pentru uh, finanțare în situații de urgență e nevoie de proceduri cât mai scurte. Deci, toate adaptările propuse de domnul Portaș care merg în acest sens sunt binevenite. Și încă un aspect important pentru mine. E vorba de acțiunea în timp a programului. Deci, să prelungim acest instrument până în 2013 mi se pare util. Însă să-l transformăm în altceva nu este atât de important, după părerea mea. Eu cred că ar fi mult mai util ca um, atunci când se vor negocia noile perspective financiare și când se vor reforma fondurile structurale, și când se vor redefini pentru următoarea programare financiară, va trebui să vedem care sunt activitățile care uh, țin de fondul de ajustare la globalizare și atunci vom vedea cum funcționează ținând cont de această perioadă. Mulțumesc, Helga Trupel. Yeah, thank you, Chair. I would like to have... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să analizăm avantajele și dezavantajele acestui instrument și anume fondul European de Ajustare la Globalizare. A fost uh, inventat la o mare conferință a liderilor europeni și a fost clar de la început că e vorba de un mecanism de intervenție în caz de criză și uh, este o idee a lui Barroso susținută de Parlament și uh, Uh, unul din principalele sale avantaje a fost reprezentat de vizibilitatea politică. Eu nu sunt gata să-l subestimez pentru că știu că este foarte important în arena politică și în jocul politic. Însă, pe de altă parte, mie mi se pare că e un fel de uh, instrument politic de uh, final de producție și cred că trebuie să vedem ce avantaje și ce dezavantaje are și de aceea revenim la ce am început să discutăm cu Sidonia astăzi. Dacă dorim să schimbăm mentalitatea politică referitoare la educație, la competențe soft și la tot ce ține de educație și cercetare în cadrul strategiei UE 2020, atunci e vorba nu de, fina, de ce se întâmplă la finalul procesului, ci ce se întâmplă în faza de concepție și e mult mai important să investim în elevi, în studenți, în învățare de-a lungul vieții și nu să ne referim doar la aceste instrumente politice de final. Pentru că Trebuie să susținem capacitatea cetățenilor europeni de a-și găsi un loc de muncă și trebuie să le dezvoltăm competențele și de aceea e important să ne concentrăm pe alte strategii, nu neapărat pe acest instrument. Argumentele legate de vizibilitate sunt foarte bune, însă aceleași argumente arată că trebuie să fie limitat la o perioadă mai scurtă și să fie inclus în fondurile structurale și în politica de educație. Trebuie să fie foarte clară abordarea Uniunii Europene, care alături de statele membre este gata să investească mai mult. Și cred că sunt anumite dezavantaje de care suferă acest instrument și nu cred că trebuie să susținem dezavantajele. Trebuie să vedem care sunt avantajele reale și pentru mine aceea ar fi o combinare a fondurilor structurale cu învățarea pe tot parcursul vieții. Mulțumesc! Mulțumesc, Helga, domnul Darden! Mulțumesc! Domnule președinte, în numele grupului socialist trebuie să vă spun că noi suntem de acord cu ideile și propunerile menționate de domnul raportor Portaș pe care le-am discutat. Cred că ați rezumat foarte bine, domnule președinte, uh, problematica chestiunii și mai ales ideea centrală, care este menținerea acestui instrument trebuie să constatăm că e vorba de un instrument cu caracteristici specifice și anume asistența pentru formare specializată și de aceea e foarte util și este cu atât mai util cu cât a evoluat de-a lungul timpului și a fost uh, chiar reformat acum câteva luni. De altfel, se constată că a avut din ce în ce mai mult succes de atunci. Ne, sigur că ne pare rău de ce se întâmplă pe teren, de cauzele creșterii acestei, acestui succes, însă e foarte bine că acest instrument există și putem să-i spunem cum vrem, să-l punem în aceeași categorie cu fondul social sau nu, sau să-l plasăm în altă parte. Toat, trebuie să ne gândim la toate aceste probleme și metafora pe care ați folosit-o dumneavoastră, cea legată de aspectul de ospitalitate, este plină de sens și metafora legată de uh, chiar de serviciile medicale pe care ați folosit-o e foarte nimerită și cred că întotdeauna va fi nevoie de așa ceva. Trebuie să menținem, deci, acest fond. Însă, este oare perfect? Nu, nu e perfect experiența ne arată că trebuie să-l ameliorăm, să-l rafinăm și în ceea ce privește accesibilitatea trebuie să luăm măsuri, tocmai pentru a-l face mai la îndemână, mai accesibil, mai ales în regiunile care au um, o structură de întreprinderi uh, care sunt în cea mai mare măsură IMM-uri. E clar că pentru ca acest serviciu de urgență să dea roade, trebuie să aibă capacitatea de a interveni rapid. Și deci, ce a spus raportorul și ce a spus și raportorul de la Comisia de Ocupare, raportorul de aviz, este că trebuie accelerate procedurile, trebuie accelerate procedurile și trebuie să fie mai implicați partenerii sociali, un element important uh, dată fiind caracteristica acestui fond care oferă o asistență individuală. Cred că toți partenerii care cunosc nevoile de pe teren, care au o legătură de zi cu zi cu întreprinderile și cu lumea de acolo, trebuie să fie implicați cât mai mult, chiar să anticipeze în oarecare măsură momentul crizei. Deci, cred că la asta putem lucra la accesibilitate, la accelerare, la implicarea partenerilor sociali. Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri și uh, grupul nostru dorește să aducă exact în acest sens câteva amendamente și să contribuie la procesul de reflecție al raportorului. Asta vreau să adaug, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Surian. Köszönöm, elnök úr. Figyelve ezt a vitát, úgy érzem... Mulțumesc. Am ascultat această dezbatere și am uh, rămas cu impresia că Comisia de Bugete nu se pricepe doar la bugete, ci și la fonduri și la utilizarea fondurilor. Mă bucură foarte mult această dezbatere pentru că este o dezbatere foarte interesantă. Însă, cu anumite idei nu sunt de acord. Nu cred că există riscul ca întreprinderile să um, uh, aibă acces la acest fond. Eu nu cred că există un asemenea risc. Cred că nici măcar un cent nu va fi trimis către întreprinderi. Pentru că acest, acest fond este legat de asigurările sociale și așa ajunge la lucrătorii concediați. Însă s-ar putea pune întrebarea cum anume trebuie să gestioneze Uniunea Europeană această problemă. Însă nu Uniunea Europeană trebuie să gestioneze problema concedierilor și a șomerilor. De fapt, aceasta este sarcina statelor membre. Însă este foarte corect că atunci când se fac concedieri colective, să se aloce niște fonduri pentru rezolvarea acestor probleme. Trebuie să ne concentrăm eforturile asupra unor domenii în care demersul european este mai important decât demersul de nivel național. În acest caz, fondul nu ar mai avea motive să existe, însă nu putem să gândim doar așa. Însă, în comisia noastră, chiar la început, atunci când s-a hotărât crearea acestui fond, ne întreb, se întreba, ne întrebam noi la comisia aceasta ce se va întâmpla și dacă vom putea să convingem statele membre să uh, contribuie cu milioane, chiar sute de milioane de euro pentru aceste obiective. Împreună cu un coleg finlandez am fost uh, chiar în Finlanda, într-o fabrică, și am constatat în vizita aceasta că Fondul European de Ajustare la Globalizare are motive foarte întemeiate pentru a exista. Mai vreau să mă refer însă și la aspectul bugetar al acestui fond ne aflăm la jumătatea perspectivelor financiare și e vorba de 500 de milioane de euro. Cum să mobilizăm aceste 500 de milioane de euro? Ei bine, prin viramente. Vedem în această dezbatere că mult mai mulți dintre noi spun că acest fond trebuie să existe și să uh, dureze. Deci, ar trebui să ne schimbăm metoda de lucru. Cum să găsim un loc în perspectivele financiare pentru acest fond și cum să găsim banii care trebuie mobilizați? Iată întrebarea. Eu aș fi pentru menținerea acestui fond pentru perspectivele financiare următoare, însă uh, sub altă formă decât până acum. Cred că ar trebui să ne schimbăm metoda. Am auzit argumente pentru și împotriva integrării acestui fond de ajustare la globalizare în fondul social european. Dar dacă există cereri de transferuri, înseamnă că vom avea nevoie de un buget rectificativ. Poate că vom scoate o linie bugetară din bugetul nostru de acum, dar cum anume să procedăm? Juridic, suntem obligați să punem în aplicare temeiul juridic existent și sper că comisia noastră va găsi soluția pentru a găsi uh, fonduri de mobilizat, că va găsi sumele necesare. Haideți să ne gândim, haideți să încercăm să păstrăm cu orice preț liniile bugetare existente. Poate că am ajunge la un alt calcul dacă ne-am gândi, dacă ne-am fi gândit mai de mult la această chestiune, dacă ne gândeam acum câteva săptămâni înainte de modificarea numărul 4, am fi putut să mobilizăm niște fonduri pe care în anii trecuți nu le-am mobilizat. Aceasta ar putea să fie o soluție. În orice caz, eu vreau să mulțumesc foarte mult raportorului pentru munca sa și sper că prin această dezbatere au apărut idei noi și vom prezenta și noi câteva amendamente. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Inge Gresle! Mulțumesc! Și eu doresc să reamintesc, cum a spus și doamna Trupel, de faptul că banii, surplusul de bani a fost motivația care sta la baza acestui fond. Ei bine, acum suntem pe punctul de a cheltui bani pe care nu îi avem. Și iată că se uită motivul pentru care a fost uh, inițiat acest fond în primul rând. Dacă bugetăm acest, acest fond și dacă nu organizăm mai bine liniile bugetare actuale, atunci vom face o mare greșeală. Dacă finanțăm lucruri de care nu avem nevoie, dacă uh, finanțăm uh, uh, astfel de lucruri, atunci suntem pe punctul de a eșua. De asemenea, trebuie să fim atenți să nu emitem impulsuri false. Există o monitorizare făcută de Banca Mondială care clasează țările din punctul de vedere al afacerilor, al întreprinderilor. Și în ultima listă Grecia este pe locul 109. Alte țări care primesc bani de la acest fond sunt clasate foarte prost. Uh, Ruanda este pe locul 67 în acest context. Așadar, nu trebuie să răsplătim pur și simplu țări care nu, pre, nu creează condiții optime pentru economie. Trebuie așadar să emitem impulsuri pentru economiile bune pentru că, și pentru buna gestionare a uh, finanțelor, pentru că altfel riscăm să punem bazele unei finanțări pe termen lung a, unor, uh, a unei situații inacceptabile. Și trebuie să fim foarte prudenți cu fondul privind ajustarea la globalizare. Mulțumesc! Si, dernier orateur... Mulțumesc! Barbara Matea, ultima oratoare. Allora, anzitutto mi scuso... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îmi cer scuze pentru întârziere. Îmi cer scuze domnului raportor pentru că nu am putut să-i ascult intervenția, dar cu siguranță voi afla totul. Acum, privitor la cele pe care am putut totuși să le aud, țin să menționez faptul că, da, există foarte multe dubii, foarte mulți colegi au și emis sfaturi potrivite în acest sens, dar eu țin să menționez următorul lucru. După cum a spus și doamna Trüppel, acest fond a pornit de la o inițiativă politică a domnului președinte Barroso. Din câte mi-am dat eu seama, astăzi discutăm despre însemnătatea acestui fond, o discuție foarte activă și acum s-a ajuns la concluzia că acest fond este extrem de important, indiferent de motivele care au stat la baza uh, construirii sale. Uh, să nu uităm un lucru extrem de important, să nu uităm cum putem să păstrăm acest fond, pentru că eu cred că acesta este extrem de important și nu sunt pentru desfințarea lui. Îi uh, doresc să-l felicit pe domnul Portaș pentru că avem un raport extrem de detaliat, un raport care conține informații interesante, statistici foarte utile. De exemplu, aici se analizează modul în care fondul a fost utilizat în ultimii ani, în special în ce privește de perioada 2007-2010. Sunt adresate o serie de întrebări în ceea ce privește utilizarea și utilitatea acestui fond și în acest context, pentru a îmbunătăți acest fond, trebuie să ne punem uh, întrebarea cum anume putem face ca acesta să fie și mai util. Am analizat această problemă și aș dori ca împreună cu dumneavoastră să menționez câteva paragrafe importante. Paragraful 5. Suntem cu toții de acord în ceea ce privește uh, procedurile de urmat. Acestea trebuie să fie rapide și că termenele limită între acordarea, uh, aprobarea unui fond și acordarea lui să fie cât se poate de uh, termenele să fie cât se poate de scurte. De asemenea, statele membre trebuie să fie și ele implicate cât se poate de activ în ceea ce privește situația apelările acestui for, fond în momentul în care se ajunge la concedieri în masă, de exemplu, la întreprinderi. De asemenea, trebuie să fie implicați și lucrătorii de la, funcționarii de la comisie când vine vorba despre prelucrarea candidaturilor. Comisia a spus că este necesar să se păstreze termenul de două săptămâni, termen uh, de la um, termen între aprobarea unui, uh, unei sume și um, viramentul. Știu că acum Comisia verifică mai multe candidaturi care au fost depuse de mai bine, cu mai bine de 10 luni în urmă, o situație inacceptabilă. În ceea ce este paragraful 6, sunt pentru a avea posibilitatea de a verifica candidaturile, cererile la plenară. În ceea ce privește paragraful 11, sunt de acord cu faptul că Parlamentul și Consiliul să fie instituțiile care dețin controlul în ceea ce privește um, analizarea candidaturilor. Paragraful 8 este paragraful care sunt de acord majoritatea colegilor pentru că se stipulează prelungirea până în 2013. Așadar, trebuie modificat regulamentul în acest sens. Însă, nu sunt pentru uh, mărirea cofinanțării la 75%, pentru că astfel s-ar ajunge la uh, o situație în care diferența dintre acest fond și Fondul Social European să fie și mai mică. Acestea ar începe să semene din ce în ce mai mult. Cred că aceste două fonduri, ba din potrivă, ar trebui să fie separate și să funcționeze individual. Deci spun nu cofinanțării de 75%. În ceea ce privește paragraful 9, sunt încântată de faptul că raportorul la acest paragraf nu a menționat faptul că uh, fondul în cauză trebuie să devină un fond structural. Dar poate că ar trebui să lăsăm totuși o portiță deschisă pentru ca acest fond să capete caracter definitiv. Propun însă să mai purtăm o dezbatere pe această temă. Asta mai ales în ceea ce privește cadrul financiar multianual, pentru că, iată, consider că mai avem ceva timp la dispoziție până să luăm o decizie definitivă. Pe 24 iunie este termenul de depunere a amendamentelor, prin urmare până atunci mai avem posibilitatea de a analiza toate aceste aspecte. Este vorba despre aspectele mai problematice, desigur. Au existat colegi care au fost sceptici, care au avut dubii, e bine, tocmai de aceea trebuie să discutăm. Doamna Moren Chartier a amintit cât de importantă este vizibilitatea acestui fond. Menționez faptul că în Italia acest fond este relativ puțin cunoscut și consider că situația este similară și în alte state membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Din păcate, dragă Barbara, nu avem în toate statele membre purtători de cuvânt talia dumneavoastră. Înainte de a da cuvântul raportorului pentru a trage concluziile acestui schimb de vederi foarte interesant, cu multe elemente comune, dar și cu uh, elemente de dezacord pe care va trebui să le studiem în continuare. Două observații finale, din punctul meu de vedere. În primul rând, această experiență va fi foarte interesantă pentru viitor, care ar fi poziția noastră. Pentru că am uh, perfectat aceste tehnici de intervenție, iar diagnosticul care a fost pus pe fiecare situație, cam 10 ne-au fost supuse atenției, ne-au arătat care sunt lacunele uh, sistemelor anterioare și pentru a, face, a relua compar, comparația între uh, spitalul de urgență și uh, medicul de familie, așa cum spunea doamna Mona Chartier, uh, am constatat că mulți lucrători nu au beneficiat de o pregătire inițială suficientă pentru a se adapta la o nouă meserie, chiar dacă erau suficient, uh, uh, uh, tineri încă, și deci va trebui să vedem cum putem aborda programele sociale de formare, de pregătire permanentă în Uniunea Europeană, pornind de la această experiență legată de fondul de ajustare la globalizare. O a doua observație pe care aș dori să o fac așa cum spunea Barbara Matera la sfârșitul intervenției sale și care a fost uh, evocată și de alți colegi, uh, printre care și Helga Trupper în calitate de raportor. Mai mulți uh, oratori, domnul Bocroș, la Slostudia, ne-au spus de ce Uniunea Europeană se implică își, în această problemă. Într-adevăr, e vorba de un program care e menit să aducă mai multă vizibilitate politică, deci e cu mesaj politic încercăm să ne punem în colimator pentru a exprima solidaritatea Uniunii Europene. Deci celor care suferă le spunem, iată, dacă sunteți în suferință, sunteți ajutați de statele membre, colectivitățile locale, uh, solidaritatea locală, însă și Uniunea Europeană e cu voi. Uniunea Europeană e o, e o familie care își exprimă solidaritatea. Și problema cu care ne confruntăm e că pentru a exprima această solidaritate, trebuie să reunim cel puțin două din condițiile următoare. Prima dintre ele, bineînțeles, cea mai bună, cea ideală, e să avem bani. Nu avem suficienți bani. În al doilea rând, a doua condiție care trebuie întrunită, trebuie să fim în stare să dăm dovadă de generozitate cu banii celorlalți. e o artă pe care o pun la punct, la perfecție prietenii noștri americani. Oriunde Europa de bani sosește un lider american care pune, uh, arborează uh, drapelul american și Statele Unite ale Americii uh, primesc mulțumirile. Și pot da câteva exemple ilustre. Și noi, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, noi am uh, numit uh, acești purtători de drapel, dar din păcate ei rămân la Bruxelles, în birourile lor. Și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui fapt. E vorba de un program cu mesaj politic, în uh, sensul bun, puternic al cuvântului. Cu această criză trecem printr-un moment de răscruce prin care putem să ne exprimăm solidaritatea europeană. Din păcate însă nu avem bani. Și dacă piețele financiare pun la îndoială capacitatea noastră de a fi solidari și dacă unul dintre statele membre se confruntă cu probleme grave, am văzut ce s-a întâmplat uh, până am găsit uh, o soluție la problema Greciei, e pentru că nu avem un buget comun suficient de important pentru a fi credibili. De fiecare dată când ne confruntăm cu o problemă, trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Suntem supuși unei încercări. Dacă am avea un buget de 10 ori mai, mai, de 10 ori mai mare, nu am fi uh, supuși la această încercare de fiecare dată. Să nu vă iluzionați, să nu credeți că cu ocazia revizuirii bugetare, propunerea uh, Comisiei va mări de 10 ori bugetul comunitar. Însă, în, între timp, va trebui să încercăm să modificăm procedurile de tipul care fac obiectul discuției de astăzi, încercând să uh, tragem avantajele politice în sensul bun al cuvântului, cu conștiința faptului că constrângerile politice sunt foarte mari. Domnul raportor, poate Elizabeth ar fi mai bine să ia cuvântul prima și apoi uh, Miguel după aceea. Deci, doamna raportor din partea Comisiei de Ocupare. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes intervențiile colegilor. Și aș dori să revin asupra unui aspect. Într-adevăr, e vorba de un program în regim de urgență. Avem nevoie de această vizibilitate politică de care vorbeați. Acest program de urgență, așa cum spunea și doamna Trupel, are menirea să sporească capacitatea, lucr- capacitatea lucrătorilor de a-și găsi un loc de muncă. Și de aceea nu trebuie să lăsăm deoparte, să dăm uitării politicilor europene de fond, care au fost uh, instituite prin strategia de la Lisabona și UE 2020, ci trebuie să le încurajăm pentru a ridica nivelul de formare, pentru ca lucrătorii să Uh, își poată valida experiența profesională și pentru a avea o mai mare flexibilitate. Și, deci, ce ar trebui să facem pentru a ieși din criză? Trebuie să derulăm toate aceste politici. Deci, împreună cu politicile pe fond, avem nevoie de politici în regim de urgență. Și uh, asta spunea și dumneavoastră când vorbeați de medicină. În domeniul formării, de aceste politici avem nevoie. Referitor la individualizare, am înțeles ce spuneați dumneavoastră, că e greu, e nevoios, însă în domeniul pregătirii, ă, mai ales al uh, reluării formării, uh, eficacitatea depinde de individualizare și orice politică de masă nu e potrivită în acest caz. Și de aceea, pe lângă politici și programe care sunt valabile pentru toată lumea, trebuie să avem uh, și această muncă individualizată uh, de finețe care să uh, facă față provocărilor actuale. Referitor la îndoierile care pot apărea pe aici pe colo. Eu fac parte din grupul care studiază toate dosarele de la lansarea acestui fond european de ajustare la globalizare și aș dori să vă asigur și să vă reasigur. Activitatea acestui grup de lucru este de fond, este aprofundată și așa cum spunea și domnul președinte la masur, uh, învățămintele pe care le tragem în acest grup sunt foarte bune și dacă cu Miguel Portaș vă propunem astăzi o evoluare, o evoluție a fondului de ajustare la globalizare, e din cauza acestui studiu pe dosare care se face în grupul de lucru, pe de o parte, dar și în lumina activității pe teren și a concluziilor trase în urma acestei activități. Deci, în acest spirit, la Comisia de Ocupare și de Afaceri Sociale au fost deja înaintate amendamente și vom uh, încerca să studiem cum putem să ajungem la amendamente de compromis, însă aș dori să vă spun că există o viziune omogenă a acestei comisii de ocupare în legătură cu evoluția acestui fond. Și această viziune e coerentă și cu propunerea de raport a lui Miguel Portaș. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să particip la dezbaterea din această dupămasă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de, pentru prezența dumneavoastră și pentru reacțiile dumneavoastră. Domnule raportor, pentru concluzie. Eh, eu gostaria, eh, em primeiro lugar, de agradecer à colega Elizabeth Morin-Chartier eh, a colaboração que foi tida. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne Chantier, pentru comentariile extrem de utile, pentru cooperarea utilă și pentru avizul de la Comisia pentru Ocupare. Suntem de acord cu multe dintre concluzii datorită experiențelor uh, din trecut pe care le-am avut cu Comisia de Ocupare și uh, modul, modul în care am conlucrat cu aceasta în ceea ce privește acest fond. Sigur, noi privim lucrurile dintr-o perspectivă bugetară, pentru că de aceea există această comisie parlamentară. Domnule președinte, Ați menționat într-o primă intervenție o chestiune extrem de relevantă. Ați spus că Fondul Social European nu ar trebui să fie utilizat în aceleași scopuri cu Fondul pentru Ajustare la Globalizare. Și e, tot Tocmai aici se află problema cheie. Dezbaterea pe care am avut-o în ceea ce privește fondul de adaptare la globalizare Mm, este cu siguranță una pe care nu o vom avea în ceea ce privește viitorul Fondului Social European. Experiența care există este la nivelul statelor membre și există mari disparități în ceea ce privește fondurile sociale europene, motiv pentru care nu ai cum să porți o dezbatere similară cu cea avută avut astăzi pe marginea Fondului European privind ajustarea la globalizare. Și tocmai de aceea, ca răspuns la ceea ce ați spus noastră, domnule președinte, vin să spun că acest fond trebuie să existe. Aceasta este una dintre acele probleme um, despre care s-a mai discutat dacă vom transforma acest fond privind globalizarea și îl vom introduce în uh, uh, structura națională a statelor membre, nu am oferi, nu am cheltuit mai mult, nu numai că nu am cheltuit mai mulți bani, dar am și uh, fi puși în situația de a nu avea nicio garanție că uh, lucrătorii disponibilizați sunt tratați cum se cuvine. Însă, având acest fond, putem să garantăm acest lucru. Prin urmare, cred că acest fond este o garanție a calității în ceea ce privește încercarea de a-i reintegra pe lucrători pe piața muncii. Sigur, discutăm despre anumite tipuri de lucrători, nu despre toată lumea, discutăm despre lucrătorii disponibilizați de la companiile mari, disponibilizați în masă și, desigur, discutăm despre companii care fie sunt în pragul colapsului, fie consideră că trebuie să renunțe la anumiți lucrători din cauza crizei globale. Pe acest subiect s-a exprimat și doamna Helga Trüppel. Când vrem să păstrăm un fond sau când vrem, ba, din potrivă, să îl închidem, trebuie să vedem care sunt costurile de oportunitate care sunt costurile de oportunitate ale închiderii acestui fond ar fi negative. Acest fond, sigur, a fost utilizat ca atare, câteodată a fost utilizat defectos, dar um, aspectul definitoriu pentru acest fond este altul. Uniunea Europeană are mult mai multe posibilități de a controla utilizarea defectuoasă a banilor la acest fond decât uh, la programele multianuale derulate prin Fondul Social European. Așadar, utilizarea defectuoasă este mult mai ușor de verificat cu acest fond decât cu cele 27 de fonduri sociale europene din statele membre. Domnul Bocros a făcut un comentariu foarte util la acest capitol, pe care îl apreciez. Deci nu discutăm așadar despre aruncarea banilor, pentru că în cazul în care banii nu sunt utilizați ca atare, atunci ei vor fi returnați. Banii oricum nu sunt aruncați pentru că nu sunt parte din buget, sunt bani extrabugetari. Sunt bani folosiți sau refolosiți tocmai pentru că nu au fost cheltuiți în bugetele anterioare. Așadar, nu există o pierdere de bani la acest capitol. Desigur, uh, avem doar acea pierdere pe partea de auditare. Domnul Gariga a ridicat o întrebare importantă cu privire la subsidiaritate. A menționat relația dintre Uniunea Europeană și statele membre în ceea ce privește chestiunile sociale și de ocupare. O problemă extrem de sensibilă. Dar acesta nu este un fond obligatoriu. Nu toate statele membre sunt obligate să îl folosească, pot face acest lucru numai dacă vor. Este un fond complementar și, prin urmare, nu intervine în suveranitatea statelor în ceea ce privește politicile sociale și de ocupare, de vreme ce nu este un fond obligatoriu și de vreme ce este un fond care funcționează doar atunci, în momentul în care statul membru ține seama de o anumită problemă dintr-un anumit moment și nu cred că aici persistă problema subsidiarității. Chestiunea duratei fondului, dacă să fie permanent sau nu. Cred că și aceasta este o întrebare extrem de importantă. Fondul de solidaritate este unul diferit, de fapt nici nu este un fond în sine, și acesta încearcă să facă față sau să intervină în situații speciale de urgență. Pentru că nu ai o dată limită pentru un incendiu, un cutremur, o inundație. Prin urmare, fondul de solidaritate, în momentul în care uh, intervine un tsunami, este cel care intervine și el pentru a uh, acoperi daunele. Însă, după cum am spus la început, problema, uh, problema concederilor este o problemă permanentă. Se întâmplă săptămânal. Așadar, Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru un șomaj structural. Se va întâmpla acest lucru pentru că vor continua concedierile în masă se va um, întâmpla acest lucru până în momentul în care situația uh, economică se îmbunătățește. Din păcate, nu avem de-a face aici cu o excepție, motiv pentru care acest fond ar trebui să continue și după data expirării. Helga are dreptate și aici este ultimul punct, când spune că, sigur, am putea să ne descurcăm mai bine altfel, și anume venind cu programe adaptate la situație. Sunt în această comisie doar de un an, însă și nu am experiența colegilor care sunt aici de 10-20 de ani și cunosc istoria bugetului și bugetării europene. Însă, un lucru perfect adevărat este acela că problemele pe care le avem cu coordonarea programelor la nivel teritorial sunt enorme. Prin urmare, aici fiecare stat membru trebuie să decidă cum anume va fi legat un program de altele. Nu avem niciodată un program per teritoriu, ci avem o serie de programe care trebuie interconectate. Nu doresc ca fondul pentru ajustarea la globalizare în acest context să fie uh, unul care să inducă în eroare pe cetățeni Doresc așadar să fie un laborator pentru situații specifice. Din păcate, după cum am spus, aceste situații sunt unele permanente, pentru că avem de-a face cu concedieri în masă la ordinea zilei. Cred că dezbaterea a fost extrem de fructuoasă. Mi-a plăcut imaginea uh, domnului Darden când a vorbit despre medicina de familie, medicina preventivă și medicina de urgență. Și aici, într-adevăr, avem de-a face cu o situație de urgență. Avem procesele de învățare pe parcursul vieții, Fondul Social European, care reprezintă chestiuni ce țin de practica generală, de medicina de familie, sigur, și aceasta absolut necesară. Însă, dacă din anul 2013 încolo nu vom, avea, nu vom avea curajul de a bugetiza acest fond și de a îl permanentiza, atunci cred că controlul bugetar asupra acestui fond va scădea și va deveni foarte dificil. Pentru că atunci vom avea situația în care nu vom mai putea verifica modul în care au fost utilizați banii accesați pentru ajutarea celor concediați. Dacă nu vrem așadar să scăpăm de acest fond, atunci ar trebui să-l transformăm într-o linie bugetară. Deocamdată, situația este extrem de dificilă, este o situație nefastă pentru toată lumea și reprezintă o proastă soluție în materie de practici bugetare. După cum am spus, este parcă prea, nevoie de prea multă imaginație pentru a gestiona acest fond. Mulțumesc celor doi raportori și tuturor participanților la dezbatere. A fost uh, extrem de interesant. Vă amintesc că data limită pentru depunerea amendamentelor este 24 iunie, deci peste 3 zile, la orele 18. În ziua respectivă, Comisia de Ocupare va adopta raportul pentru aviz și în data de 13 și 14 iulie vom adopta și noi proiectul de raport după ce vom pune la punct amendamentele de compromis. Votul în plenară va avea loc la prima sesiune din septembrie. Vă mulțumesc! Am discutat destul de mult timp, dar cred că dezbaterea aceasta merită atenția noastră. Vom continua cu ordinea de zi, rămânem la bugetul pe 2011 și anume punctul 10. Colegul Ivailo Calfin ne va prezenta raportul său privind acordarea unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Dragi colegi, trebuie să facem un exercițiu care este prevăzut ca, un, ca o continuare a unei hotărâri a Curții Europene de Justiție. E vorba despre mandatul Băncii Europene de Investiții referitor la activitățile sale din afara Uniunii Europene, cu excepția regiunii ACP, unde Banca Europeană de Investiții activează conform acordului de la Cotonou. Materialele pe care le avem la dispoziție sunt uh, două documente ale Comisiei. E vorba de un raport al Comisiei și o propunere de decizie. Domnule președinte, s-ar putea să fie necesar să dați cuvântul reprezentantului Comisiei mai târziu ca să ne lămurească în legătură cu uh, aceste documente. De fapt, atunci când Nu, nu vreau, mă scuzați, nu vreau să uităm că în pregătirea acestor documente Comisia a folosit două procese pentru aceste două documente. A existat un grup al înțelepților condus de domnul Michel Camdesu, un grup care a făcut o revizuire foarte profundă și foarte interesantă a priorităților Băncii Europene de Investiții în afara Uniunii Europene. Ideile au fost foarte interesante și sunt convins că vor fi discutate în Parlamentul European în detaliu. Celălalt document este prezentat de un consultant extern. Care sunt problemele care au fost identificate în legătură cu activitățile Băncii Europene de Investiții în aceste regiuni până acum. În primul rând, s-a constatat în repetate rânduri că uneori există o inconsecvență între activitățile Băncii Europene de Investiții și politicile Uniunii Europene. Banca Europeană de Investiții fiind o bancă a Uniunii Europene, uneori există Uh, impresia că Uniunea Europeană nu beneficiază la maxim de toate instrumentele pentru activitățile sale în diferite regiuni. Cea de-a doua critică care s-a degajat în cadrul acestei revizuiri se referă la reprezentanții unor ONG-uri care au fost foarte vizibili era vorba despre obiectivele de dezvoltare reale și competența BEI de a funcționa ca bancă de dezvoltare. Știm cu toții că Banca Europeană de Investiții a fost creată pentru a fi o bancă de investiții și aici este și cel mai puternică. Deci, se aștepta ca până acum în activitățile sale uh, Banca Europeană de Investiții să uh, atingă obiectivele unei bănci de dezvoltare în activitățile sale. Însă, aceasta este o problemă și este o problemă pentru toate părțile implicate și este un punct slab. Mai este o altă problemă legată de folosirea de instrumente diferite în regiuni diferite ceea ce înseamnă că nu a existat o consecvență între politicile europene și instrumentele folosite de BEI în diferitele regiuni. S-a mai vorbit despre o chestiune legată de uh, accesul la fondurile Băncii Europene de Investiții. Inițial, s-au, folos, s-au folosit aceste fonduri ca vehicul de investiții în afara Uniunii Europene. După aceea, Banca Europeană de Investiții a început să se ocupe și de dezvoltare și a fost nevoită să-și extindă sfera de competențe. Însă s-a constatat că utilizarea fondurilor de către Banca Europeană de Investiții nu corespunde nevoilor de dezvoltare. Și nu trebuie să uităm și uh, obiectivul regional al BEI de a stimula investițiile companiilor europene în state în curs de dezvoltare. Întotdeauna se pune o problemă legată de echilibrul dintre motivațiile pur bancare ale BEI și interesele politice. Și aici se găsesc și motivele acestor uh, Uh, discrepanțe, pentru că, până la urmă, Banca Europeană de Investiții este o bancă și deci trebuie să întrunească cerințele impuse acestor instituții. Și deci, în încheiere, vreau să închei uh, această enumerare a problemelor uh, care au apărut în ultimele luni. E vorba de cooperarea dintre BEI și instituțiile financiare internaționale, inclusiv cooperarea cu uh, instituțiile din grupul Băncii Mondiale, cu Banca Europeană uh, de uh, Dezvoltare Regională, de posibilitatea de a crea sinergii prin folosirea de granturi ale Uniunii Europene și credite oferite de Banca Europeană de Investiții non-exhaustiv, iată lista principalelor probleme care au apărut în ultimele luni când s-a pregătit această revizuire de jumătate de mandat. Avem o propunere a Comisiei acum și cred că în mare măsură aceasta oferă răspunsuri la foarte multe dintre aceste întrebări și preocupări. Propunerea Comisiei Europene este să se extindă mandatul până în 2013 și să se includă elemente noi în mandat pentru a se permite băncii europene de investiții să răspundă mai bine la așteptările care o privesc. Deci, după cum v-am spus, se prevede o prelungire a mandatului BEI până în 2013, se prevede deblocarea unei sume de 2 milioane de euro, un mandat opțional care se află acum în rezervă, dar nu pentru a fi uh, nu pentru ca această sumă să fie dispersată în diferitele regiuni. E vorba de 2 miliarde de euro, mă scuzați, ca facilitate pentru politica de dezvoltare și pentru acordarea de credite în regiunile unde sunt probleme provocate de schimbările climatice și proiecte care se ocupă de acestea. Până acum, Banca Europeană de Investiții a avut o activitate destul de modestă în domeniul climei și al schimbărilor climatice, deci iată că ar fi nevoie de acest stimulent foarte puternic pentru acest domeniu, care e foarte important, după cum știți, pentru Uniunea Europeană. Propunerea mai conține și alte chestiuni, se sugerează o coordonare mai bună între politicile Uniunii Europene și politicile Băncii Europene de Investiții, inclusiv crearea unor obiective region, transregionale de nivel înalt și, de asemenea, crearea de eh, flexibilitate mai mare la nivel regional prin crearea de orientări operaționale pentru fiecare regiune. Sunt uh, niște state noi considerate eligibile pentru uh, Banca Europeană de Investiții și există mai multe propuneri legate de ameliorarea capacității băncii de europene de investiții pentru a susține obiectivele de dezvoltare. Acestea sunt propunerile comisiei. Eu cred că acestea se ocupă de uh, obiectivele care trebuie să fie atinse. Nu știu dacă sunt suficient de ambițioase. Multe probleme pot fi rezolvate pe termen scurt până în 2013, dar poate că ar trebui să ținem cont și de evoluția ulterioară a BEI în regiunile din afara Uniunii Europene. Încă ceva, încă un lucru care s-ar putea face și sunt convins că aceste chestiuni vor fi discutate în Parlamentul European în cadrul procedurii. E vorba de punerea accentului mult mai clar pe obiectivele de dezvoltare și asta îi preocupă foarte mult pe colegii de la Comisia DEVE care s-au ocupat foarte amănunțit de uh, activitatea Băncii Europene de Investiții și uh, s-a pus chiar problema, o idee care este inclusă și în raportul domnului Camdesu, de a se crea filiale ale BEI care să se ocupe de uh, activitățile dezvoltare. Acest lucru nu se va putea face până în 2013, dar s-ar putea să ne îndreptăm în această direcție și atunci ar trebui să ne pregătim. Această chestiune trebuie să fie analizată în detaliu și sunt convins că se va discuta foarte mult despre ea. Trebuie însă să ne gândim și la costurile unei astfel de propuneri. Încă un subiect legat de raportul Cam de sus va fi cu siguranță foarte uh, discutată în Parlamentul European este vorba de uh, ceea ce se numește în engleză blending mechanism, posibilitatea de a crea sinergii. Și uh, au fost niște experiențe foarte bune în acest sens, niște exemple foarte bune în anumite regiuni cu anumite instrumente folosite de bancă, dar mai sunt multe de făcut pentru crearea unui mecanism adecvat care să creeze sinergii între diferitele tipuri de fonduri utilizate de Uniunea Europeană. Mai există și chestiunea cooperării cu celorlalte instituții financiare internaționale, s-a propus crearea unei platforme în care diferitele instituții să își pună în comun eforturile pentru finanțarea anumitor proiecte. Este o idee foarte bună, însă dacă intrăm în amănunte, constatăm că sunt multe semne de întrebare. Cred că trebuie să fie analizată experiența de până acum a BEI înainte de a lua decizii. În cele din urmă, în ceea ce privește coordonarea cu politicile Uniunii Europene, cred că aceasta trebuie să fie una din principalele chestiuni discutate în revizuirea de jumătate de mandat, pentru că datele statistice ne arată că Banca Europeană de Investiții are mult succes în anumite regiuni, de exemplu în statele în faza de preaderare, în și în Asia e mai puțin, are mai puțin succes în statele vecine din Est, de exemplu Rusia, și în ceea ce privește obiectivele Uniunii Europene în diferitele regiuni, inclusiv obiectivele de convergență în statele aflate în faza de preaderare sau proiectele legate de energie și transport în statele vecine din Est sau uh, proiectele legate de climă în alte țări, trebuie să se degajeze o coerență mult mai mare între politicile Uniunii Europene și activitatea Băncii Europene de Investiții. În încheiere, pentru a trage concluziile acestui prim set de idei și idei care vor fi discutate aici în Parlament, noi sugerăm un calendar pe care îl aveți în uh, Cobo News. Ideea este să uh, avem un proiect de raport în septembrie la comisia noastră. Să cerem avize de la celelalte cinci comisii care sunt implicate în procedură. Amendamentele să fie depuse până în octombrie și să încercăm să adoptăm un raport în plenară înainte de sfârșitul anului 2010. În caz că vor fi dezacorduri cu Consiliul, Există o procedură de consiliere la începutul anului viitor. Dar dacă nu adoptăm această uh, revizuire de jumătate de mandat uh, la timp, va însemna că Banca Europeană de Investiții nu va putea să activeze în afara Uniunii Europene. Deci cred că nu trebuie să uh, tragem de timp până în ultima clipă. Deci calendarul sugerat are obiectivul de a face posibile toate schimbările. Deci trebuie să avem grijă să ne încheiem munca până la sfârșitul anului. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc pentru această prezentare extrem de clară și sintetică. Vă propun să nu continuăm dezbaterea pe această temă. Ordinea de zi e puțin, a fost puțin modificată. Am avut un prim schimb de vederi cu ocazia prezentării domnului Michel de Camdesu, care în urmă cu câteva luni a prezentat la Comisia de Bugete în avantprevieră raportul care trebuia transmis Comisiei și președinției Băncii Europene de Investiții. Pe de altă parte, așa cum a spus și domnul raportor, alte comisii ale Parlamentului sunt interesate, Comisia AFET și Comisia DEVE, ar fi dorit se pare, să coopereze cu noi în baza articolului 50, 51, 52, 53. Iar soluția, soluția pe care încercăm să o găsim împreună cu raportorul ar fi următoarea. Noi oricum rămânem comisia uh, pe fond, raportorul a dorit să îi asocieze pe raportorii uh, pentru aviz pentru, de la comisiile AFET și uh, DV pentru a ajunge la o poziție comună, în conformitate cu calendarul pe care ni l-a reamintit, respectiv în luna septembrie va trebui să examinăm un prim raport scris la Comisia de Bugete. Comisiile pentru aviz vor discuta avizele lor în cadrul comisiilor. Vom adopta raportul nostru 9 noiembrie și, în mod ideal, în uh, noiembrie sau decembrie vom avea votul la plenară. Ca și raportorul, dorim să ajungem la o decizie la sfârșit, finele anului, pentru că e un dosar care a fost uh, îndelung pregătit și nu există motive pentru a întârzia această uh, decizie privind uh, acordarea unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții. Vă propun să trecem acum la bugetul 2010. Avem mai multe puncte pe care sper să le putem trece rapid în revistă. Punctul 11. Bugetul rectificativ numărul 2. Raportorul nostru nu este în sală, uh, dar nu sunt nici probleme, deci putem trece repede. E vorba de mijloace suplimentare solicitate de către Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor pentru a face față noilor competențe conferite de tratatul de la Lisabona. Consiliul nu reușește să cadă la un acord în ce privește aceste instituții. Deci, cât timp Consiliul nu ajunge la o concluzie, noi nu putem lua o decizie, deci putem trece la punctul 12. Îi dau cuvântul lui Laszlo Surian. E vorba de bugetul rectificativ numărul 3. E vorba de sectorul banalelor, care este uh, ultima evaluare a, raportor, a raportorului nostru cu privire la banane. Mulțumesc, domnule președinte. Pe problemele de fond, poziția mea e aceeași ca și înainte. Dacă am fost bine informat, va avea loc un trilog pe această temă și ar trebui să așteptăm să vedem care este poziția Consiliului. Nu știu dacă vor fi luate decizii finale sau nu. Au fost câteva zvonuri foarte clare, respectiv că prima reacție a Consiliului a fost nu, nu, un nivel zero din, pentru instrumentul de flexibilitate. Cred că poziția Comisiei a fost moderată, chiar prea scăzută dacă ne gândim la uh, procentul instrumentului de flexibilitate. Din punctul meu de vedere, e vorba de o problemă tipică privind instrumentul de flexibilitate. E vorba de uh, Uh, o măsură care nu a fost prevăzută pentru bugetul 2010. Ar fi fost posibil să figureze, dar nu figurează. Deci uh, trebuie să facem apel la flexibilitate. Și astfel cred că uh, pozițiile sunt prea rigide, propunerea zero de la Consiliu și un transfer din punctul nostru de vedere, deci de transfer de la 0 la 100% și e nevoie de conciliere. Vom vedea ce uh, propuneri vor veni de la comisie și, dacă se poate, eu sunt pentru flexibilitate. Nu pentru instrumentul de flexibilitate, ci sunt pentru ca noi să fim mai flexibili. De ce? Pentru că e un imperativ moral. Europa, în ciuda problemelor recente cu care se confruntă, are o răspundere față de statele care se află într-o situație dezastruoasă. Iar dacă ă, să ne gândim că noi am creat aceste probleme pentru aceste state și deci avem o răspundere morală. Eu nu sunt uh, împotriva acestor țări, nu sunt împotriva ajutorărilor, dar pe de altă parte e nevoie de o anumită disciplină în chestiunile bugetare. Trebuie să avem dezbaterile adecvate înainte ca uh, cineva în numele Uniunii Europene să negocieze și să facă promisiuni fără acoperire și fără o autorizare adecvată din partea autorității bugetare. Deci eu înțeleg poziția Consiliului, dar e imposibil ca toate aceste lucruri să fie făcute împotriva interesului și priorităților Parlamentului. Nu așa se tratează pe viitor de egalitate. Nu există niciun fel de echilibru între cele două ramuri ale autorității bugetare. Și dacă nu suntem suficient de puternici, Putem să ne mândrim cu faptul că suntem uh, generoși față de țările producătoare de banane, nicio problemă, însă da, dacă această, acest comportament se transpune în practică, atunci nu are rost să mai uh, numim Parlamentul ca o ramură autorității bugetare. Deci nu ne luptăm pentru prestigiu, ci pentru o tratare adecvată, potrivită a situației și sper că concilierea va fi bună, fructuoasă și dacă nu, nu, mai, nu e o problemă foarte gravă, sunt sigur că Comisia va completa noua propunere. Însă nu trăiesc speranța că Comisia, în timpul trilogului, va veni cu o nouă propunere și apoi să vedem dacă o putem uh, aplica sau nu, sau dacă o putem accepta sau nu. Deci cred că nu are rost să tergiversăm, să continuăm să discutăm acum. Merci, monsieur le rapporteur. Uh, Reimer... Mulțumesc. Reimer Böge dorește să adauge ceva? Nu? Mulțumesc. Problema politică. De, euh, de rapides échanges de sur ce sujet. Am avut două schimburi rapide de vederi pe acest subiect foarte important ne confruntăm cu o decizie politică, respectiv, având în vedere această poziție diferită între Consiliu și Parlament la plecare, suntem gata să avem o confruntare cu Consiliul, să avem un subiect de diferent și să uh, facem ca aceste țări vizate să uh, devină ostaticii acest, uh, acestei situații. Așa cum spunea domnul uh, raportor, uh, opinia Comisiei de Bugete este negativă. Știm că pentru aceste țări față de aceste țări ar fi neinspirat, practic ar fi imposibil să întârziem, să tergiversăm lucrurile și dacă am face acest lucru, nimeni n-ar avea de câștigat, nici noi, nici uh, statele respective. Mecanismul de ajutor este astfel încât chiar dacă, dintr-o dată, uh, bananele, uh, sectorul bananelor ar fi în plină înflorire, nu ne-ar afecta deloc pentru că trebuie să compensăm faptul că țările respective în conformitate cu deciziile eh, eh, Organizației Mondiale a Comerțului, trebuie să primească această compensare bugetară datorită faptului că nu, se mai, nu mai beneficiază de pe urma avantajelor eh, comerciale dinainte. Deci, etapa următoare este trilogul și sigur că sperăm ca de la acest trilog sau din negocierile uh, ulterioare să apară o soluție intermediară între aceste poziții extreme prezentate de către Parlament, Consiliu, deci Parlament și Consiliu. Și sperăm să nu ne îndepărtăm prea mult de propunerea inițială a Comisiei. Am epuizat punctele 12 și 13, tot cu privire la bugetul 2010. Îi redăm cuvântul vicepreședintelui Calfin cu privire la un regulament din 2006 și modificarea regulamentului 1905 din 2006. Da, nu doriți să adăugați nimic cu privire la banane. Uh, am uh, curățat banana, va trebui să o mâncăm doar. Iuta va lua cuvântul cu privire la Agenția pentru administrarea uh, sistemelor informatice la scară largă. Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben... Mulțumesc, domnule președinte. Deja la, de la ultima reuniune am început să discutăm pe acest subiect. Am adresat câteva întrebări comisiei care nu au fost răspunse suficient. Între timp, însă, am avut mai multe reuniuni cu anumite persoane de la comisie uh, și cu deputați de la LIBE. Rezultatul este acum propunerea mea pentru un aviz în ceea ce privește Comisia de Interne. În principiu, noi trebuie să ne limităm la a depune amendamente ce țin strict de competența noastră. Prin urmare, deși s-au adunat destul de multe amendamente, și anume 24, m-am concentrat strict asupra aspectelor bugetare a sistemelor informatice, a agențiilor pentru gestionarea sistemelor informatice nu am făcut ca și cei de la Comisia de Control Bugetar și acum sunt foarte critică, deci nu am procedat uh, cum a făcut uh, raportorul pentru aviz de la Control Bugetar, care ce a făcut? Prin intervenția sa a dorit să modifice și baza, temeiul juridic în baza căruia sunt create aceste agenții. Ei bine, cred că nu aceasta este sarcina noastră și cred că ar trebui să fim cu toții de acord că uh, trebuie să ne rezumăm la ceea ce ține de competența noastră. Dacă vrem să modificăm uh, modul în care funcționează aceste agenții, atunci trebuie să ne adresăm Comisiei pentru Interne care să dea curs solicitării noastre. Uh, Colegul nostru Coelho a fost extrem de cooperant și este în continuare, așa că dacă sunt persoane de aici care au idei bune, cu siguranță pot să-i se adreseze acestuia pentru că ele va prelua în raport. În rest, consider că toate chestiunile ce țin de buget au fost luate în considerare de Carlos Coelho. Discutăm așa despre cele 24 de amendamente. Aveți o listă pe pagina 5 în care enumerăm despre ce este vorba. Nu o să vă citesc acum această listă, listă pentru că nu este necesar. Cred că am inclus în avizul nostru tot ceea ce este necesar privind aceste agenții. Există întrebări, sigur, care rămân la ordinea zilei, întrebări generale însă, care nu pot fi tratate de comisia noastră pentru a avea un răspuns satisfăcător. Este vorba despre, despre întrebările care persistă de fiecare dată când discutăm despre modul în care uh, din mijloace operaționale sunt uh, finanțate chestiuni administrative, pentru că și aici este cazul. După cum ne-a propus însă și Comisia, știm că această, știm cum este încadrată această agenție în programare. Din uh, sumele deja puse la dispoziție, sunt uh, luați bani și uh, din punct de vedere care au fost deja uh, alocați, care au fost deja clarificați, deci până în 2013 nu par din punct de vedere financiar să existe probleme. Așadar, putem pleca de la premisa că dacă Comisia pentru Interne va vota favorabil acest raport în ceea ce privește crearea unei asemenea agenții, oricum, nu se știe 100% că acesta va fi cazul, însă dacă votul va fi favorabil, atunci noi, cei de la Comisia pentru Bugete, putem să contribuim cu avizul nostru la clarificarea și respectarea chestiunilor bugetare. Cred că nu votăm, nu vrem să votăm astăzi, oricum. Ați, pe, pe Cobu News aveți uh, toate informațiile necesare în ceea ce privește termenul de predare a amendamentelor. Uh, este 24 iunie, la ora 12, deci într-o joi. Apoi, pe 13 iulie, va avea loc votul. Plecăm de la premisa că în septembrie Comisia pentru Interne va include avizul nostru în raport. Mulțumesc! Merci, Iuta. Mulțumesc, Iuta. Domnul Polino a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de ocazie pentru a spune că doamna raportor a întocmit uh, un raport excelent și aș dori să îmi exprim și părerea. Așa cum s-a spus, această agenție va gestiona sistemele informatice la scară largă, SIS-2, Visa și Eurodac. Misiunea acestei agenții va fi de a permite o gestiune operațională non-stop a acestor sisteme informatice. Sigur că va trebui să aplicăm și principiul proporționalității, respectiv această agenție va trebui să se uh, asigure că schimbul de date se face în mod eficient, însă misiunea agenției și tot ce ține de protecția datelor ține de statele membre. Agenția va trebui să gestioneze aceste trei sisteme pentru a face economii și pentru a întruni masa critică necesară pentru a pune în comun aceste structuri și resurse. Înființarea acestei agenții care va fi uh, uh constituită în 2011 și va fi lansată în 2012, în conformitate cu uh, propunerea Comisiei, nu ar trebui să aibă un, uh, cadru, un impact asupra cadrului financiar 2007-2013, așa cum spunea și doamna raportor. 3 milioane de euro sunt necesare pentru funcționarea acestei agenții, deci pentru lansarea acestei agenții până în 2013 și se respectă programarea financiară existentă. Însă aceste cheltuieli trebuie să permită și alte, o altă finanțare în afara agenției pentru uh, gestionarea și administrarea celor trei uh, programe. Poziția noastră nu se îndepărtează de cea a doamnei Haug, al cărei proiect de aviz este foarte structurat, foarte detaliat, însă suntem conștienți și de faptul că misiunea Comisiei noastre de bugete nu este să discute decizia referitoare la instituirea acestei agenții și nici să comenteze conținutul uh, misiunilor sau sarcinilor acestei agenții, însă trebuie să mai spunem și că comis, uh, uh, evaluarea comisiei ar trebui să fie mai detaliată, mai ales în ce privește crearea unei noi agenții. Comisia continuă să gestioneze aceste trei programe și ar trebui să se țină cont de evaluarea uh, acestei gestionări, mai ales în ce privește bugetul european. Pe lângă aceste economii uh, generate și uh, întrunirea mes mesei critice la care mă refeream, Comisia ar fi putut să includă și anumite date uh, precise în propunerea sa cu privire la analiza costurilor și a beneficiilor în ceea ce privește agenția, funcționarea și a sediului său. Citești. În ceea ce privește sediul agenției, trebuie să recunoaștem că nu ne putem baza doar pe baza unei analize ex post, pentru a uh, vedea dacă uh, statul membru gazdă uh, e cel mai potrivit pentru a găzdui această, acest sediu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ann Jensen. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. După cum a zis în ultima frază anteriorul vorbitor, ar fi frumos să se sublinieze faptul că ar fi bine să avem condiții prudente în alegerea unui stat gazdă. Știu că este decizia Consiliului și că au dreptul să facă ce vor, dar cred că pentru agenție este important să se găsească un stat în care să fie toate facilitățile și cred că amendamentele Iutei reflectă uh, tot ce s-a spus de-a lungul an anilor despre acest subiect. Deci, mulțumesc Iutei pentru tot ce a făcut și cred că trebuie să rămânem la amendamentele bugetare și să nu intrăm în subiecte mai fundamentale care poate nu sunt de competența noastră. Știu că domnul Alvaro, care nu este aici astăzi, e foarte preocupat de această chestiune și el este și la Comisia Libe. Și cred că îl interesează foarte mult chestiunea statelor gazdă și uh, trebuie să se ia o hotărâre la timp ca evoluția să fie bună. S-ar putea ca el să mai aibă comentarii suplimentare, în legătură cu anumite subiecte. S-ar putea să trebuiască să trecem niște fonduri în rezervă, dar nu e încă momentul. Uh, Vre vreau să vă spun că susținem cele 24 de amendamente ale Iutei. Mulțumesc, mulțumesc. Iuta dorește să răspundă? Mal ganz kurz. Încă o dată, foarte pe scurt, în ceea ce privește statul gazdă. Paolo Coelho nu îmi pare rău, nici nu-l cheamă Paulo Coelho, pentru că acesta este scriitorul. Este vorba despre Carlos Coelho, desigur, colegul nostru, care în raportul său, în proiectul de raport, a abordat această problemă a statului gazdă. A spus că nu va fi de acord cu crearea unei agenții despre care nu este clar unde își are sediul, uh, și uh, că acest sediu este din punct de vedere al, punctul de vedere al eficien, uh, eficienței și eficacității să fie optim. Deci, sigur, la capitolul eficiență putem să contribuim cu toții, știm cu toții despre ce este vorba și putem să vedem, să, să participăm și noi uh, la această discuție. Sunt curioasă însă de cum vor evolua lucrurile. Comisia, în buget, a menționat exact suma prevăzută acum uh, în buget. Deci ar fi pentru prima dată când respectă cu atâta exactitate datele oferite de noi și să sperăm că totul va merge ca la carte. Donc, uh... Mulțumesc. În ceea ce privește calendarul de lucru, mulțumesc Iutei că ne-a amintit uh, care sunt termenele. Vă propun să terminăm discutând în același timp despre punctele 5, 6 și 7. Să-l rugăm pe Reimer să ne prezinte urmările politice ale întrebărilor orale pe care le-am adresat noi Comisiei privind revizuirea perspectivelor financiare și să îl rugăm să ne prezinte în același timp și proiectul de ajustare a cadrului financiar, ajustarea tehnică. Raimer, ai cuvântul. Ja, vielen Dank und, uh... Mulțumesc. De ce să meargă mie altfel decât Jutei Haug în avizul ei? Aș dori să vă amintesc și eu că Consiliul European a luat odată o decizie uh, în ceea ce privește agențiile și anume uh, să vină în ajutorul statelor care nu au deja o agenție. Sună foarte regitim din punctul de vedere al cotelor, dar nu știu cât este de corect. Revenind la subiect. În ultima săptămână am avut uh, întrebări orale către comisie. Astfel a început discuția pregătitoare pentru un raport interimar pe baza raportului articolul 181 al regulamentului de procedură. Colegii care au participat la discuție vor ști că au fost secretarul general al președinției spaniole, uh, reprezentant al Ministerului de Finanțe și, desigur, comisia prin comisarul Lewandowski. De dimineață am analizat procesul verbal al discuțiilor și am tras următoarea concluzie. Preștinția spaniolă a fost în situația de a spune că nu există o decizie la Consiliu uh, în ceea ce privește documentele care vor parveni sau ideile care vor parveni uh, Parlamentul în ceea ce privește uh, acordul interinstituțional și ajustarea cadrului financiar multianual. Pentru că, sigur, este nevoie și de acordul Parlamentului aici. Trebuie să fim prudenți la acest capitol să analizăm intervenția comisarului Lewandowski, care a spus că comisia propune o revizuire, poate propune o revizuire numai în momentul în care aceasta se dovedește a fi necesară. În al doilea rând, însă, a fost foarte ferm când a spus că instrumentele necesare în ceea ce privește flexibilitatea, marjele și, adaug eu, rezervele, comisia este uh, foarte decisă și nu este la cel puțin un capitol de acord cu Consiliul. Și anume, citez, la articolul 83, uh, noi apărăm flexibilitatea. Aceasta este concluzia clară de la concilierea din 2007. Așadar, acesta este un punct cheie în care noi, Parlamentul, trebuie să intervenim și să spunem că propunerile care vizează trecutul dinaintea stării de fapt la nivel interinstituțional și care la nivelul expertizei uh, se situează sub o limită de revizie de 0,03%, acestea trebuie eliminate fără a oferi instrumente la un nivel acceptabil. Deci o asemenea ofertă este una care nici nu este demnă de discuție în Parlament. Așadar, aștept de la Comisie și de la Consiliu, în baza acestui articol și nu numai, să ne ofere un, o ofertă pentru negociere care să conțină elemente satisfăcătoare și să vină în spiritul acestora cu o propunere. Dacă nu există referire la articolul 8, paragraful 3, care să ofere acest cadru de flexibilitate a acțiunii, atunci, domnule președinte, eu, în calitate de raportor, și vă recomand și ca dumneavoastră să fiți de acord cu mine, nu aș dori să particip la negociere. Ar trebui să fie o condiție sine qua non. Nu ar trebui să ne întoarcem în trecut la situația de acum 20-30 de ani comisia noastră, dacă nu se întâmplă lucruri satisfăcătoare, atunci, după raportul interimar de la uh, ședința din iunie și care poate fi îmbunătățit cu amendamente, va trebui să ia măsuri. Dacă nu se întâmplă nimic nici în septembrie, atunci noi, Parlamentul, trebuie să fim dispuși să spunem că respingem propunerile înaintate. Am putea, cu siguranță la plenară așa se va ajunge. am putea discuta despre intervenția comisarului Lewandowski în continuare, pentru că acesta spune că până în anul 2013 Comisia nu prevede posturi adiționale. Doresc să comentez aici cu două uh, idei. Discutăm despre bugetul rectificativ în ceea ce privește Serviciul de Acțiune Externă Europeană. Uh, Aici, sigur că cu toate costurile administrative trebuie să fie și ele incluse în discuție și ar fi foarte drăguț dacă um, Comisia ar veni și așa ar participa cu un semn pozitiv în ceea ce privește uh, implicarea statelor membre. Ar fi însă foarte rău dacă am discutat despre serviciul de, de acțiune externă privind situația din do, 2011, fără a ști care sunt previziunile pentru 2012-2013. Președintele nostru deseori a menționat aceste aspecte, le-a discutat, le-am discutat și cu colegii noștri din parlamentele naționale. Aici ar trebui să aducem uh, în, în prim plan discuțiile privind bugetarea pe termen lung Cred că Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să discute foarte intens cu parlamentele europene despre efectele de sinergie, despre evitarea pe termen mediu și lung a posturilor duble, cum ar veni, pentru a vedea exact cum anume putem să optimizăm costurile, atât la nivel național cât și la nivel european. Dacă nu vom purta această dezbatere, atunci dezbaterea publică se va concentra pe faptul că noi, în Europa, venim doar cu servicii adiționale nenecesare. Așadar, nu ar trebui să cădem în această capcană, ci ar trebui să cerem Consiliului să uh, dea înapoi și, în baza studiului prezentat, uh, să oferim exemplu în baza Serviciului de Acțiune Externă și în baza agențiilor create pentru a vedea cum anume putem să optimizăm costurile sau dacă costurile au fost optimizate. Dacă comisia vine și spune că nu mai emite posturi, și chiar dacă nu ține acest lucru de competență, asta, eu țin să spun un lucru ar trebui să discutăm cu Comisia și cu Consiliul dacă în astfel de vremuri este posibil ca prin legislații europene care pot să aducă plus valoare să obligăm autoritățile locale și regionale să emită posturi noi pentru a implementa aceste legi. Și asta în niște vremuri în care, la nivelul bugetelor naționale și regionale, și nu doar în Grecia, este foarte dificil să ne dăm seama cum anume vor evolua lucrurile. Aici nu mă refer doar la statele din zona euro, desigur. Deci ne păstrăm credibilitatea doar dacă discutăm la modul cel mai serios despre situația repriotrizărilor, pentru a vedea care proiecte europene sunt necesare pentru a aduce o plus valoare. Trebuie să decidem ce anume putem amâna pentru că nu avem altă posibilitate și trebuie, desigur, să decidem ce este absolut necesar. Fără a avea o astfel de discuție prioritizată, Parlamentul nu va fi perceput ca partener serios de discuție. În tratatul de la Lisabona există formulări foarte frumoase 312, liniatul 3, cadrul financiar multianual, trebuie să asigure funcționarea bună a liniilor bugetare. Paragraful 5 spune că prin adoptarea uh, cadrului financiar multianual trebuie luate orice măsuri necesare facilitării uh, funcționării acestuia. Îmi cer scuze că a trebuit să citesc din tratat, dar iată că acum Este important să includem și aceste aspecte în discuția noastră, pentru că, iată, am văzut ce uh, a făcut Consiliul peste noapte în ceea ce privește pactul de creștere și de stabilitate. Și am văzut ce consecințe au aceste decizii pentru procedura bugetară, pentru poziția și uh, comportamentul instituțiilor una față de cealaltă. Să știți că regulile jocului sunt uh, valabile și pentru Consiliul, tratat, Consiliul sunt valabile și tratatele pentru acesta. Prin urmare, uh, ar trebui să ne asigurăm uh, în fața unor astfel de situații, pentru că nu știm niciodată ce se poate întâmpla peste noapte. Ar trebui așadar să reglementăm mai bine cheltuielile care, se pot, care pot fi decise peste noapte. Deci, Parlamentul, în, prin acordul interinstituțional, trebuie să fie luat în considerare și trebuie ca și noi să știm cum anume să ne implicăm pe viitor. Ar fi foarte frumos dacă și comisia s-ar implica și ar activa ca un broker onest la nivel interinstituțional. Pentru că eu nu cred că pot fi semnate acorduri interinstituționale dacă aceste chestiuni nu sunt clarificate pentru perioada multianuală ce va urma. Deci ar trebui așadar să vedem în ce măsură Comisia și Consiliul la începutul negocierilor sunt dispuse să dea răspunsuri sincere și nu să vină la final cu un răspuns comun și complicat. Mai târziu, după raportul interimar, trebuie să discutăm și prin prisma amendelor detaliate să discutăm, de exemplu, despre propunerile în ceea ce privește acordurile de cooperare și ajustarea cadrului financiar multianual. Am următoarea propunere, domnule președinte, pentru că, iată, nu mai avem timp la dispoziție, să profităm de această posibilitate de a discuta cu grupurile politice pentru a vedea care sunt ideile acestora. Să vedem ce anume zic ele despre raportul interimar. După o discuție la comun, putem prezenta textul scris pe 12-13 iulie, pe care îl vom dezbate. Apoi vom uh, menționa care sunt termenele de punere a amendamentelor și, dacă totul va merge conform planului, în septembrie, în a doua sesiune plenară, vom discuta acest raport. Date fiind cele spuse de mine anterior, cred că ar trebui să păstrăm o poziție deschisă. Asta pentru ca propunerile îmbunătățite, sper eu, de atunci să fie baza negocierilor sau uh, pentru ca, din potrivă, să respingem propunerile nesatisfăcătoare pentru ca, desigur, mai apoi să primim propuneri îmbunătățite ca bază pentru negociere. Aceasta ar fi propunerea mea, să păstrăm o atitudine deschisă, pentru că deocamdată nu este clară direcția în care doresc să se îndrepte cei doi parteneri de negociere. Mulțumesc! Merci, monsieur Mulțumesc, domnule raportor. Va trebui să ne oprim aici, dar aș vrea să fac și eu un comentariu foarte rapid. Raportorul nostru nostru are mare dreptate atunci când subliniază că răspunsurile pe care le-am primit la întrebările noastre orale nu sunt adevăratele răspunsuri, pentru că nu au fost pregătite la nivel politic la Consiliu. O schimbare majoră legată de implementarea tratatului de la Lisabona și legată și de criza financiară și economică prin care trecem este că de acum înainte interlocutorii noștri din Consiliu nu vor mai fi ambasadorii, ci vor fi șefii de state și de guverne. La nivel de ambasadori suntem întotdeauna la 000 Însă, uh, șefii de state și de guverne nu pot avea poziția zero. Ei trebuie să aibă fie poziția de a spori bugetul comunitar în domeniile în care este neapărat necesară sporirea și mai ales pentru a se ține cont de noile competențe derivate din tratatul de la Lisabona sau pot să ia poziția politică de a reduce finanțarea, cu excepția domeniilor în care trebuie să se cheltuiască mai bine. Și asta garantând că în creditele pe care le trecem în bugetul 2011 și în celelalte bugete până în 2013, se ține cont de finanțarea comunitară a obiectivelor Agendei 2020. Deci, la nivelul Consiliului European, guvernele trebuie să ia poziție în legătură cu revizuirea perspectivelor financiare și nu la nivel de ambasador, Pentru că știm foarte bine că oricum, chiar dacă astăzi ni se zice 00 nimic, n-aveți cum, e nerealist, realist ar fi fost să spunem că nu vom cheltui mai mult în anumite domenii, însă este evident că vom cheltui mai mult în domeniul politicii externe și de securitate comună, fie că e vorba de Israel și Palestina, fie că e vorba de Iran, Afganistan sau Balcani sau Irak ni se vor cere mai mulți bani. Miniștii trebuiau să se întâlnească săptămâna aceasta, până la urmă se vor, întâlni, se vor întâlni săptămâna viitoare și lipsesc 1 sau 2 miliarde de euro și până la sfârșitul lui 2013 va trebui să-i găsim. Pentru Galileo va fi nevoie iarăși de câteva sute de mii de euro și la fel trebuie să se facă investiții în energie și e nevoie de bani și pentru acestea. Vă amintesc că uh, avem și un al doilea fond pe care l-a creat Consiliul European în ianuarie și va, găsi, va trebui să găsească o soluție juridică și financiară și pentru acesta. În orice caz, sunt decizii importante de luat, în orice caz, după cum spunea raportorul, prin crearea noului sistem de guvernanță a Uniunii Europene, care va permite consolidarea politicilor bugetare ale Uniunii, introducându-se poate bugetul european în coordonarea bugetelor naționale, trebuie să vă aduc la cunoștință că o delegație a Parlamentului European, din care sunt eu membru, va fi primită de președintele Van Rompuy în 29 iunie ca să vedem cum va putea fi asociat Parlamentul European la această nouă politică de coordonare a politicilor bugetare în cadrul consolidării guvernanței economice europene. Iată, dragi colegi, mulțumesc raportorului, vă propun să ne oprim aici. Voi, îi voi ruga pe raportori să rămână în sală și ne întâlnim mâine, pe coordonatori, mă scuzați, și rog pe ceilalți colegi să vină mâine la 9. Ședința se suspendă.